Uh, so, ladies and gentlemen, uh, I wish you all good afternoon and. Um... Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor. Îi urez bun venit domnului Van Quickenborn, care este ministru pentru întreprinderi și pentru simplificare. Un titlu minunat, nu cred că am avut pe cineva care să reprezinte simplificare, un lucru care cred că ne interesează și pe noi. Înainte de a-i da cuvântul domnului ministru, doresc să deschid oficial reuniunea noastră. Aveți ordinea de zi și aș dori să solicit adoptarea acesteia. Vă mulțumesc! De asemenea, doresc să vă spun că această întâlnire este transmisă live pe internet, deci doresc să vă reamintesc un lucru. În momentul în care porniți microfonul, Camera se focalizează asupra dumneavoastră, asta desigur după ce apăsați uh, butonul din dreapta. Veți apărea așadar în prim plan pe internet. Este un privilegiu să avem această primă reuniune care să marcheze începutul președinției belgiene. Vom auzi de la domnul ministru care este agenda președinției belgiene privind piața unică. Cei care au văzut uh, strategia prezentată de președinție, uh, știu că competitivitatea și chestiunile ce țin de piața internă sunt accentuate profund în programul acesta, lucru extrem de benefic pentru noi. Îl voi ruga pe domnul ministru să vorbească despre chestiunile pe care dorește să le prelucrăm noi. De asemenea, ați văzut că președinția belgeană a avut un început viguros cu un uh, concept extraordinar în ceea ce privește Uh, Parlamentul European și sunt convins că vom avea multe posibilități de a celebra aceast, acest moment. Acum vă dau cuvântul și mai apoi va avea loc o rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Aș dori să vă mulțumesc pentru această oportunitate. Uh, iată, suntem la începutul președinției belgiene și aș dori să prezint prioritățile mele în ceea ce privește protecția consumatorilor și piața internă. După cum știți, există un program de acțiuni privind următoarele șase luni și avem obiective și sarcini foarte clar definite în ceea ce privește protecția consumatorilor și piața internă. Doresc să subliniez șase teme, din care trei sunt extrem de importante. Cea mai importantă temă este cea a aprofundării subiectului pieței interne. A doua temă se referă la directiva privind protecția consumatorului și, în al treilea rând, discutăm despre directiva privind tranzacțiile, privind uh, plățile întârziate. Este o directivă de care s-a ocupat această comisie. În ceea ce privește piața internă, cred că criza economică și financiară a prezentat foarte clar anumite defecte fundamentale ale acestui concept. Dacă dorim să ne păstrăm bunăstarea și să o diseminăm, atunci avem nevoie de un nou model economic. Este vorba despre un model economic marcat de creștere economică durabilă. Însă, pentru a atinge acest obiectiv, este nevoie de reforme. Reforme la nivelul statelor membre, dar și reforme la nivelul Uniunii Europene pe ansamblu. Uniunea trebuie să preia inițiative pentru a realiza, a transpune în realitate această creștere. Mă uit în trecut și anume în anul 1992, când uh, totul, când uh, Uniunea Europeană se afla sub uh, conducerea lui Jacques Delors și uh, știm foarte bine ce s-a întâmplat mai apoi. Au urmat ani de optimism și de credință în, și încredere în uh, proiectul european. Discutăm despre un proiect extrem de ambițios. Doamnelor și domnilor, acum este foarte important să revitalizăm această dinamică. Europa înregistrează acum probleme și avem nevoie de o perspectivă de creștere. Constatăm că pe alte continente, în Asia, în America Latină, în alte regiuni, creșterea economică a avut loc și are loc. Iată, putem să fim puțin invidioși la acest capitol pe vecinii noștri Domnul Monti a prezentat un raport în ceea ce privește acordurile de integrare. Este vorba despre un subiect care marchează profund construcția europeană. De cealaltă parte, să nu uităm că avem o serie de posibilități pentru a elimina obstacolele care stau în calea pieței interne încă. În raportul Monti au fost propuse soluții concrete pentru demontarea acestor obstacole. Astăzi lucrăm într-un nou context interinstituțional. Discut despre uh, tratatul de la Lisabona și despre noile competențe ale Parlamentului. Parlamentul European și Comisia IMCO sunt, uh, aceste sunt uh, parteneri veritabili în ceea ce privește acțiunile președinției germane și în ceea ce privește implementarea raportului Monti, astfel încât să avem o reformă adevărată. Comisarul Barnier a anunțat că în toamnă intenționează să prezinte ceea ce el a numit Single Market Act. Ce înseamnă acest lucru? nu înseamnă că are loc o acțiune scoasă din context, ci discutăm despre un raport care stă la baza acestei acțiuni, un raport provenit de la Comisia IMCO, de fapt. Este vorba despre o lege privind piața internă care să asigure faptul că cetățenii, consumatorii, întreprinzătorii reușesc să transpună în realitate piața internă. Este vorba despre un program care propune 30 de măsuri concrete în perioada 2011-2012. Despre aceste măsuri vom discuta la Consiliu din octombrie până în decembrie. Astfel, până în anul 2012, așadar la 20 de ani de la inițiativa importantă a lui Jacques Delors, uh, să ne putem asigura că am mers într-adevăr cu un pas mai departe. Domnule președinte, doresc să subliniez, și, să subliniez și importanța inovării pe piața internă. Europa poate să aducă trei lucruri importante când vine vorba despre reglementare și standardizare, știu că acest subiect este foarte important. Astăzi, evoluția tehnologică este extrem de accelerată, astfel încât procedurile de standardizare sunt în spatele uh, evoluției tehnologice și abia reușesc să se mai țină după aceasta. Ar trebui însă să ne păstrăm competitivitatea la acest uh, capitol. Iarăși discutăm și despre brevetul european la același capitol. În uh, am avut posibilitatea de a discuta în plenara de la Strasbourg despre importanța brevetului european. Este vorba despre un proiect care să ne asigure de faptul că IMM-urile pot fi protejate. Asta, desigur, în momentul în care doresc să breveteze ceva. Comisia dumneavoastră, domnule președinte, ia în serios acest subiect. În al treilea rând, este foarte important să fim inovatori și să promovăm inovarea. De exemplu, când vine vorba despre licitație, nu este important doar să alegem cel mai bun preț, ci este important să promovăm inovările. Așadar, uh, aceste licitații trebuie să fie organizate ca atare. Pe 14 septembrie, domnule președinte, vom avea o, un eveniment la Bruxelles care se va numea de la, care se va numi From Knowledge to Competitiveness, de la cunoștință la competitivitate. Și în acest context aș dori să plasez piața internă. Există, după cum vedeți, foarte multe discuții pe marginea acestui subiect la grupurile politice, în statele membre. Există foarte multe accente care sunt acum clar plasate, așadar văd că întregul proiect privind piața internă este demn de angajamentul nostru. Este un lucru extrem de important în momentul în care dorim să asigurăm bunăstarea. Când vine vorba despre drepturile consumatorilor, mă bucură faptul că raportorul pentru acest subiect este alături de noi, domnul Schwab. De asemenea, am luat legătură și cu raportorul din umbră. Știu că s-a lucrat foarte mult la această directivă. La Consiliu au avut loc 43 de reuniuni privind acest subiect. De ce este un subiect atât de important? Consider că drepturile consumatorului reprezintă nucleul a ceea ce reprezintă piața internă la urma urmei. Este vorba despre um, crearea restabilirea încrederii cetățenilor în proiectul pieței interne. Ei bine, în acest context, directiva privind dreptul consumatorului este extrem de importantă și vom face tot posibil pentru ca acest dosar să fie tratat ca atare. Doamna Reding este responsabil pentru acest pachet și a subliniat importanța lui, a subliniat faptul că avem nevoie de o armonizare țintită și maximizată Tradiția celor 27 de state de membre în ceea ce privește drepturile consumatorilor sunt cât se poate de variate. Însă, cred că noi ar trebui ca acum să avem o abordare pragmatică. Vom lua totul capitol cu capitol, articol cu articol și vom trata acest subiect exhaustiv pentru a vedea unde găsim plus valoarea pentru consumator, pentru comerț pentru a ajunge la obiectivul ultim al armonizării. Este vorba despre un obiectiv uh, extrem de ambițios. Discutăm despre faptul că în decembrie 2010 dorim ca la Consiliu să avem o propunere completă de directivă. Ar fi extrem de benefic, domnule președinte, dacă până atunci Comisia IMCO își va fi formulat punctul de vedere pe marginea acestui subiect, astfel încât sub președinția maghiară să luăm pașii adiționali necesari discutând despre aceeași directivă, ar trebui să nu uităm încă un aspect extrem de important, și anume să vedem cum anume putem să protejăm pe uh, consumatori în viața cotidiană. Pe 22 decembrie 2010 are loc un eveniment în Bruxelles pe marginea acestui subiect împreună cu comisarul Dali. Este vorba despre o conferință uh, Uh, întărirea, consolidarea protecției consumatorilor în Europeană. Este un eveniment în care cele 27 de servicii privind protecția consumatorilor se vor întruni și vor face un schimb de opinii. În Belgia, cu serviciul acesta, am reușit să conlucrez foarte bine. Astăzi avem la dispoziție internetul care ne ajută să facem acest lucru și știm foarte bine că prin intermediul internetului uh, pot fi achiziționate foarte multe produse, însă nu se știe exact cum anume pot fi protejați consumatorii în cazul unor astfel de tranzacții. Așadar, este nevoie de un schimb de bune practici în acest sens. O altă temă extrem de importantă pentru președinția bergeană este aceea legată de întârzierea plăților în tranzacțiile comerciale. Trecem printr-o perioadă de criză economică și financiară multe întreprinderi înregistrează dificultăți. Pe lângă această problemă a crizei, după indexul european privind plățile, după ce acesta a fost publicat, am văzut că discutăm despre o sumă de 300 de miliarde de euro întârzieri. Sunt sume care variază, care marchează în principal IMM-urile europene. Comisia IMCO și doamna Weiler, ca raportor, au o sarcină extrem de importantă aici și știu că v-ați străduit v-ați străduit să faceți ceva în ceea ce privește aparatul de stat, dar și în ceea ce privește sfera privată. Ați dorit să stabiliți niște principii clare, posibil și niște sancțiuni, astfel încât IMM-urile să nu mai fie victime ale întârzierii plăților. Acesta este și obiectivul nostru, de fapt. Cunoaștem așadar poziția Parlamentului și sub preștinția belgiană dorim ca la Consiliu să mergem mai departe cu acest subiect pentru a organiza un dialog tripartit, astfel încât la toamnă să ajungem la un acord între Consiliu și Parlament. Există o serie de puncte care mai trebuie să fie tratate și aici menționez, de exemplu, diferența dintre domeniul public și sfera privată. Mă gândesc și la termenul limită de 60 de zile ca plată, mă gândesc și la domeniul de aplicare al acestei directive, mă gândesc și la uh, instituțiile ce țin de serviciile de sănătate care să fie incluse sau nu. Deci există aceste aspecte care mai trebuie tratate. Am încercat să ajungem la o soluție la Consiliu în acest sens și de aceea cred că ar fi foarte bine ca în următoarele luni să încercăm să elaborăm o soluție definitivă. Parlamentul s-a descurcat excelent la acest capitol și trebuie să recunoaștem rolul pe care Parlamentul l-a jucat la această directivă. Acestea au fost cele trei mari teme pe care am dorit să le menționez, mai există și altele pe care aș dori să le amintesc pe scurt. Discut despre armonizarea tehnică în ceea ce privește materialele de construcție și produsele textile. Comisia dumneavoastră a lucrat intens la acest capitol. Obiectivul nostru este să ajungem repede într-o a doua lectură pentru a ajunge la un consens larg. Este foarte important să facem asta pentru că sectorul construcțiilor și sectorul textilelor reprezintă sectoare care vizează direct piața internă. Sunt sectoare importante pentru Europa, pentru statele membre, pentru fiecare în parte. De asemenea, și sectorul jocurilor de noroc este demn de menționat aici. Așteptăm Cartea Verde a Comisiei în acest sens. Dorim să purtăm o dezbatere publică la nivel european pe marginea acestui subiect. Vom discuta despre jocurile de noroc online și despre o abordare comunitară ce mai trebuie definită. O altă temă pe care aș dori să o amintesc astăzi este cea a domeniului retail. Comisia, în urmă cu două săptămâni, a publicat un studiu cuprinzător în ceea ce privește punctele forte și punctele slabe ale comerțului cu amănuntul în Europa. Nu este însă suficient să constatăm care sunt punctele slabe. Nu este suficient să luăm la cunoștință punctele forte, ci este bine să venim direct cu soluții discutăm despre productivitatea europeană, productivitate care se află mult în spatele Statelor Unite ale Americii. În acest context apare o altă problemă legată de transparența prețurilor la anumite produse. Există marje mari de profit în ceea ce privește comerțul cu amănuntul. De asemenea, există și problema dominanței uh, pe poziție dominante pe piață, astfel încât uh, nu toți actorii sunt tratați egal există mari lanțuri comerciale care au o mai mare putere decât uh, altele. Există de asemenea cote de piață foarte variate în acest sector și sunt mm, convins de faptul că în anumite regiuni lipsește complet competitivitate, competitivitatea, competitivitate uh, care se traduce mai apoi în dezavantaje față de uh, consumator. Pe data de 10 decembrie, la Consiliu, vom trata tema competitivității și vom trage concluziile aferente. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, aș dori ca la finalul intervenției să mai menționez încă două lucruri. Mulțumită Comisiei IMCO, pe data de 9 noiembrie 2010 va avea loc un forum privind piața internă. Știu că grupurile politice iau în serios acest acest demers și nu pot decât să susțin acest proiect de pe 9 noiembrie. În al doilea rând, aș dori să vă invit pe toți la o vizită organizată în Belgia. Nu se știe încă exact unde, însă concret o să vă spun ce dorim. Dorim să vă arătăm la fața locului uh, unde reuș- putem să colaborăm foarte bine. Și dorim să vă arătăm cum anume se descurcă Belgia în ceea ce privește uh, transpunerea uh, regulamentelor și directivelor privind competitivitatea la nivel european. Dorim să facem acest lucru și dorim să colaborăm foarte bine cu Parlamentul European și cu Comisia. Mă uit în jurul meu și simt că în această comisie se cumulează foarte multe ambiții. Sunt foarte multe ambiții de a consolida construcția europeană. În mine veți găsi un partener. Avem uh, acum rolul mult mai pronunțat a Parlamentului European și iată în mine găsiți o persoană care respectă pe deplin rolul Parlamentului și ia în serios tot ceea ce se întâmplă aici. În următoarele șase luni Vă stau la dispoziție pentru orice. Vă stau la dispoziție dumneavoastră, membrilor Parlamentului European, pentru a vedea unde putem să abordăm anumite teme și cum anume putem colabora astfel încât să ajungem la rezultate pozitive. În concluzie, Domnule președinte, aș dori să menționez încă un lucru. Vă stau la dispoziție pentru întrebări și menționez încă ceva nu trebuie să vă limitați doar la cele șase teme menționate de mine astăzi, ci puteți să abordați și alte subiecte care țin de competențele Comisiei IMCO. Vă mulțumesc pentru atenție. Ah, uh, vă mulțumim uh, foarte mult, domnule ministru, pentru această prezentare foarte cuprinzătoare. Ne bucurăm că sunteți uh, implicat uh, profund în aceste dosare și uh, că le atașați importanța necesară. E adevărat, după cum ați spus, suntem o comisie foarte ambițioasă M-a interesat în mod uh, deosebit uh, faptul că acordați multă importanță eforturilor care se fac în privința sectorului uh, vânzării cu amănuntul. Și noi în comisie am luat decizia de a avea un raport din proprie inițiativă ca răspuns la acest document de lucru din partea comisiei și probabil că acel calendar asupra care ne-am uh, am, asupra care am convenit uh, s-a potrivit foarte bine cu Consiliul uh, din 10 decembrie. Deci, iată că vom avea și atunci o contribuție foarte bună. Sperăm să reușim să producem acest raport în timp util. La ultimul Consiliu privind competitivitatea, la care ați participat și dumneavoastră, ați văzut că am vorbit despre raportul GREX, despre piața unică și uh, deși nu a fost uh, înscris în programul nostru inițial, uh, cred că domnul Barnier își va promova până în octombrie ideea privitoare la acel Single Market Act. La evenimentul din 9 noiembrie la care dumneavoastră v-ați exprimat interesul de a coopera cu noi. Um, acel eveniment va servi drept rampă de lansare pentru um, legea pieței unice și cred că atunci putem uh, avea împreună cu celelalte instituții și acele trei instituții pot avea un cuvânt important de spus. Atât în privința introducerii pe care vreau să o fac, îi voi ruga acum pe principalii vorbitori din partea principalelor grupuri politice uh, să ia cuvântul uh, și apoi veți avea ocazia să răspundeți la întrebări. Deci domnul Schwab, apoi domnul Tarabella, care va vorbi uh, în numele grupului S și D, domnul Rochefort, doamna Cealda Filidis și apoi domnul Viniu, domnul De Campos și apoi domnul Weiler vor lua cuvântul și, desigur, dacă vor mai fi înscrieri la cuvânt, uh, o vom face atunci. Domnul își facă pe cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, domnule ministru, mulțumesc pentru modul în care ați abordat subiectul președinției belgiene. Săptămâna trecută ați fost și la Strasburg și v-ați exprimat în acest sens. Cred că aveți încă multe lucruri de făcut la Consiliu, lucruri rămase restante de la președinția spaniolă. Prin urmare, suntem convinși că președinția belgeană va reprezenta o poveste de succes. După cum ați spus și dumneavoastră, puteți să continuați activitățile lui Jacques Delors în spiritul a ceea ce a exprimat Jacques Delors în anii 90, pentru că, iată, cred că acum este momentul să facem acest lucru. Dumneavoastră ați menționat o serie de teme care pot să revitalizeze spiritul european, lucru care ar fi benefic pentru noi toți europenii, pentru toți consumatorii europeni. Ați menționat o serie de directive. Aș dori să mă axez asupra a două, care sunt extrem de importante acum. Odată, întârzierea plăților și directiva aferentă acestui subiect. Noi am constatat următorul, următorul pericol și anume Uh, ca la Consiliu să nu se facă derogări pentru anumite sectoare privind această directivă. După cum ați spus și dumneavoastră, avem nevoie de un termen limită pentru tranzacțiile B2B, astfel încât de la bun început să stabilim limitele. Am o întrebare în acest sens. Credeți că mandatul de negociere al Consiliului, după cum a spus și doamna Weiler, uh, dorește ca la final să țină cont de ceea ce spune Parlamentul. După cum a spus dumneavoastră, dumneavoastră respectați Parlamentul, dar ce credeți că va face Consiliul? O a doua temă pe care aș dori să abordez aici este cea a directivei privind protecția consumatorilor. Ați spus că în noiembrie doriți să aveți o propunere completă. Săptămâna trecută am discutat cu raportorii din umbră la uh, Strasburg și cu președintele Comisiei pentru a discuta despre strategia noastră și despre abordarea noastră. Au existat câteva divergențe de opinii și probabil că le știți și dumneavoastră. Mă refer aici la faptul că noi, în ceea ce privește piața internă, dorim să milităm pentru o unificare um, cât se poate de completă, dar având totodată o abordare pragmatică. Cum dorește să trateze președinția belgeană chestiunea unificării în această directivă? Cred că ați discutat deja la Consiliu, dacă nu mă înșel, pe acest subiect. Ei bine, aș dori să aflu ce anume se vehiculează din perspectiva Consiliului. Avem nevoie de o unificare, de o uh, armonizare completă sau de una țintită pe anumite domenii? Mulțumesc! Uh, thank you very much, Mr. Schwab. Mr. Tar- Mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. Domnul Tarabela are cuvântul. Domnule ministru, vă urez bun venit în, în comisiei noastre. Voi continua în limba franceză. Uh, Vă mulțumesc pentru că ați precizat primele trei priorități și pentru că ați vorbit despre acele dosare despre care putem, la care putem lucra împreună. Mă bucur că vom face așa, dar trebuie să vă spun că în uh, programul uh, președinției uh, belgiene referitor la piața internă se pare că nu v-ați ocupat suficient de mult de, un, de câteva sectoare foarte importante pentru cetățenii. Ați spus că președinția va analiza chestiunile referitoare la serviciile de interes uh, general, dar nu credeți, domnule uh, ministru, că președinția ar fi putut să formuleze ambiții mai mari uh, referitoare la liberalizarea pieței telecomunicațiilor și pieței energiei? Acestea s-au dovedit a fi eșecuri pentru consumatori, atât în privința prețurilor care nu au scăzut, în privința transparenței, pentru că facturile sunt încă neclare, în privința alegerii operatorilor și a calității serviciilor care s-au înrăutățit îmbunătățit. Deci, domnule ministru, așa cum uh, solicită multe asociații și organizații ale consumatorilor, nu credeți că ar fi uh, urgent să um, analizăm uh, rezultatele eforturilor care s-au făcut până acum, să evaluăm care sunt lacunele uh, din domeniul liberalizării, care, liberalizărilor care s-au făcut în statele membre? Uh, și să vedem care au fost consecințele asupra consumatorilor uh, din, în piața unică. Doamna Viț uh, a elaborat un uh, raport în numele Parlamentului European și Comisia a promis, când a prezentat documentul privind energia, să se ocupe de acest subiect, însă acea decizie nu a fost adoptată de Consiliu. consumatorii uh, au uh, văzut că printr-o decizie luată de Parlament uh, au, s-au bucurat de prețul scăzute la roaming, o decizie care a fost luată cu forța și impusă operatorilor de telefonie mobilă. Vă întreb dacă, în mod similar, Consiliul nu ar putea face presiuni asupra Comisiei pentru a face ceva similar în privința diferențelor de 1 la 8 uh, care există încă în, uh, între tarifele din piețele membre. Mulțumesc, uh, domnul Tarabela, domnul Roșfoară, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă felicit, domnule ministru, pentru prezentare. Ați dovedit că v-ați ocupat și v-ați implicat în aceste subiecte, ați menționat toate preocupările noastre, mai mult sau mai puțin. Voi face câteva observații, dacă îmi permite. Suntem probabil cu toții de acord uh, uh, în privința liniei fiecărui uh, capitol, dar trebuie să vedem cum vom face acest lucru. Cred că ați ales bine ordinea în care abordat subiectele. Cred că relansarea pieței interne. Eu prefer să vorbesc despre o relansare și nu despre o finalizare a acestei piețe, cum a vorbit domnul Tarabella. Eu cred că această piață internă nu va fi niciodată finalizată. Dar cred că uh, e important că v-ați referit la raportul domnului Monti. Domnul Mario Monti, pe care l-am cunoscut uh, în urmă cu câțiva ani, nu este același Mario Monti care a elaborat acest raport. Acest lucru este bun. Domnul Mario Monti s-a schimbat uh, în bine. Uh, un uh, om cu experiența domnului Monti uh, consideră că nu uh, putem face lucrurile cu forța și noua afacere pe care ne-o propune impune negocierea între statele membre pentru a putea realiza progrese. Consider că pentru uh, punerea în aplicare a raportului uh, Monti este important ca statele membre să facă progrese. Nu trebuie doar să se accepte condițiile domnului Monti. Cred că mingea este în terenul statelor membre și în terenul Consiliului. Sunt uh, convins că trebuie să facem câteva propuneri de îmbunătățire a pieței interne, dar cred că, în esență, Spiritul raportului Monti este mai puternic decât propunerile pe care le putem face noi uh, aici și colo. Această lege a pieței unice, mă întreb dacă va aduce mai departe acest spirit general sau dacă va uh, reprezenta un simplu set limitat de uh, prevederi. Ați vorbit și ați insistat asupra directivei privind protecția drepturilor consumatorilor. Suntem de acord cu dumneavoastră și am vorbit cu raportorul, cu domnul Schwab. Sperăm că pe durata președinției belgiene să putem face un pas decisiv uh, în sensul uh, găsirii unui prim uh, consens. Programul președinției uh, belge, belgiene uh, par a fi uh, în anumită discordanță cu ceea ce ne-ați spus dumneavoastră astăzi. Se spune acolo că trebuie să asigurăm o protecție mai mare a drepturilor consumatorilor, dar am impresia că poziția dumneavoastră este una defensivă, una de apărare. Dacă dorim ca consumatorii europeni să considere această directivă bună, trebuie să le, le o prezentăm altfel. Trebuie să le spunem că prin ea drepturile lor vor fi îmbunătățite, în special în privința comerțului electronic. Ne-ați spus că ați avut 43 de reuniuni la uh, Consiliu în privința acestui subiect. Noi suntem oarecum în întârziere față de dumneavoastră, probabil că vă vom prinde din urmă până la sfârșitul anului. În privința plăților uh, întârziate, suntem de acord cu dumneavoastră, iar în privința brevetului european, uh, suntem de acord că este un lucru esențial pentru IMM-uri. Am vorbit despre acest lucru în mai multe rânduri și cred că trebuie să uh, continuăm discuțiile în această privință. Revin asupra directivei consumatorilor și uh, reiau întrebarea domnului Schwab. Uh, între armonizarea completă, țintită, la care v-ați referit, și armonizarea minimală. Mai există și o a treia variantă, o a treia opțiune este posibil să facem o armonizare mixtă care să nu fie nici minimală, dar nici completă țintită? Vă mulțumesc. Uh, thank you, Mr. Rochefort. Uh, Mr. Trantafilides, to close this first round. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, Ați menționat raportul Monti în intervenția dumneavoastră. Este vorba despre un raport complex, un studiu complex. Aș dori să știu în ce măsură preluați propunerile din raport și în ce măsură luați în vedere anumite modificări. Dacă prevedeți modificări, atunci care vor fi acestea? Cum vor arăta ele? Domnul Monti, la o ultimă reuniune a comisiei noastre, a analizat care sunt măsurile ce trebuie luate, astfel încât raportul său, împreună cu propunerile sale, să fie implementate. A solicitat domnului Barroso de a trata această temă la cel mai înalt nivel. Dumneavoastră, ca reprezentant al președinției Uniunii Europene, cum vedeți acest subiect? Credeți că argumentele din raportul Monti sunt corecte și care sunt inițiativele pe care doriți să le luați în Consiliu în acest sens? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am să rog pe domnul ministru să răspundă la prima rundă de întrebări, după care vom primi alte întrebări suplimentare. Vă mulțumesc, domnule președinte. De asemenea, doresc să vă mulțumesc și pentru observațiile pe care le-ați făcut cu caracter introductiv, mai ales ceea ce spuneați dumneavoastră despre rapoartele pregătite deja de această comisie. De asemenea, m-a interesat uh, ceea ce spuneați despre modul în care intenționați să colaborați cu Consiliul în acest punct de vedere. În ceea ce privește sectorul vânzărilor cu amănuntul, în decembrie am dorit să putem uh, pregăti niște concluzii și ne ajuta foarte mult dacă raportul comisiei noastre ar putea fi gata până atunci, tocmai pentru a putea încorpora și intențiile noastre acolo. Ce ar fi bine să ne sincronizăm și atunci vom putea colabora pe deplin. Domnul Schwab întreba ceva în legătură cu plățile întârziate și în legătură cu modul în care vom putea duce mai departe această problemă. La nivelul Consiliului intenționăm să obținem un mandat de la președinția belgiană pentru un trialog cu Parlamentul pentru a se putea ajunge la un compromis. Ar trebui să vedem cine va intra sub incidența sau ce va intra sub incidența acestei directive. De asemenea, când vă referați la B2B, putem include și acest lucru în directivă, evident. Dorința noastră este să ne asigurăm că și acest domeniu va fi protejat. Am avut deja o dezbatere în acest sens. La nivel Consiliului, vrem să găsim o platformă de discuție cu Parlamentul pentru a se putea ajunge la un acord final până la finele anului. De asemenea, domnul Schwab s-a referit la armonizare. Trecând la întrebările în limba franceză, și domnul Rochefort uh, vorbea despre armonizare. La ultimul consiliu care a avut loc uh, în cadrul președinției spaniole, am uh, constatat că o mare majoritate a statelor membre doresc o uh, armonizare uh, maximă țintită, orientată. Acesta a fost uh, scopul nostru, de fapt. Și, prin urmare, cred că trebuie să avem o abordare pragmatică. Vom analiza capitol cu capitol, articol cu articol, pentru a vedea care sunt compromisurile la care putem ajunge în domeniul armonizării, pentru ca uh, la finalul uh, dezbaterii să vedem ce putem face. Cred că e important să ținem cont de interesele consumatorului. Despre acest lucru a vorbit uh, domnul Roșfor. Și este de asemenea important să creștem flexibilitatea tranzacțiilor transfrontaliere pentru a putea crește numărul acestora în Europa. Met betrekking tot het... Am citit reformularea dumneavoastră și am citit-o cu atenție. Asta cu referire la articolul 4 din propunerea de directivă. Sublineați acolo faptul că această armonizare trebuie să fie țintită precis. Pentru noi acest lucru este important, însă nu aș vrea să anticipez discuțiile din Consiliu ar fi o cale de a merge mai departe, o cale pe care consider eu că merită să o urmăm. La ce mă refer? Uh, tocmai un aspect pe care am să-l discut cu colegii mei din Consiliu. Revenind la limba franceză, domnule Tarabella, vă refereați la serviciile de interes economic general. Uh, c'est un débat uh, idéologique. E vorba aici de o dezbatere ideologică pe care e important să o susținem, pentru că politica înseamnă ideologie, de fapt, și toate dezbaterile sunt bazate pe ideologie, așadar sunt uh, foarte mulțumit că ați adus în discuție acest aspect. Am citit uh, articolul 14 al uh, tratatul de la Lisabona, există și protocolul 26 și am citit de asemenea raportul lui Mario Monti și am constatat că în mai multe domenii foarte specifice și în special în sectorul telecomunicațiilor, în sectorul serviciilor bancare, în sectorul transporturilor, domnul Monti a vorbit despre inițiativele care trebuie luate pentru ca aceste servicii să fie consolidate și personal consider că, în, având în vedere discuția pe care o vom avea la Consiliu, având în vedere inițiativele domnului comisar Barnier și având în vedere și importanța pe care dumneavoastră o acordați acestui subiect, vă repet, personal, consider că ar fi interesant să vedem în ce fel putem face progrese în mod concret. De exemplu, la Consiliul privind telecomunicațiilor, eh, cred că trebuie să avem o dezbatere referitoare la uh, internetul în bandă largă. Nu cred că ne putem uh, permite să avem uh, un continent în care o jumătate din populație să fie, o parte din populație să fie conectată și o altă parte, cealaltă parte să nu fie conectată. Și în special nu ne putem permite ca acest lucru să se întâmple între statele membre. Așadar, cred că pot să vă spun uh, cu certitudine că sunt foarte deschis în uh, privința acestui aspect. În privința convorbirilor în uh, roaming, se va face o evaluare din partea Comisiei Europene în cadrul președinției noastre, o evaluare intermediară, dar nu vă ascund faptul că, având în vedere inițiativele Parlamentului, pentru că Parlamentul dispune de anumite instrumente conferită prin tratat și prin intermediul acestora va trebui uh, să uh, evităm uh, ceea ce se numește bill shocks, adică facturile imense pe care le primesc micii întreprinzători și cetățenii europeni. Deci noi avem o inițiativă, dar cred că n-ar fi rău să veniți și dumneavoastră, Parlamentul European, cu o inițiativă. Domnule uh, Roșfor, ați vorbit despre uh, noua afacere propusă de Mario Monti și ați spus că aceasta ar trebui să fie mai mult decât o simplă enumerare a celor 30 de inițiative menționate de domnul Barnier. Uh, eu am o opinie foarte clară în această privință. Cred că trebuie să facem progrese concrete în acest domeniu, dar uh, trebuie să respectăm anumite principii. Nu vrem să facem doar un inventar tehnic, vrem să uh, insuflăm uh, un nou dinamism pieței interne. Am citit raportul în care se vorbește despre problemele cu care se confruntă consumatorii în, uh, implicați în tranzacții transfrontaliere. Cred că este răspunderea Parlamentului, dar și a președinției Consiliului de a uh, face din acest subiect o prioritate și de a fi foarte ambițioși în ceea ce privește concretizarea acestor eforturi. Dacă Europa dorește să atingă obiectivul integrării, dacă dorește să se bucure de sprijinul uh, cetățenilor, atunci uh, liderii, politicienii trebuie să se implice. Așadar, uh, domnule Roșfor, vă pot spune că eu sunt atașat acestor principii. Uh, pe vremea domnului Dolor, eu aveam 19 ani, uh, eram proaspăt student și trebuie să vă spun că în anii imediat următori uh, Europa avea idealuri, avea ambiții și de același lucru are nevoie și azi. Și dumneavoastră, împreună cu colegii dumneavoastră, trebuie să insuflați Europei idealuri noi. În privința brevetului european, după cum am spus, am vorbit despre acesta la reuniunea Comisiei Jurii. Înțeleg că vom avea și din partea Comisiei dumneavoastră un aviz în această privință. Știți că a venit Comisia cu o propunere referitoare la cea mai dificilă dezbatere, cea a limbilor. Vom avea o reuniune informală, uh, Consiliul informal din septembrie și Consiliul formal din uh, octombrie și uh, cu siguranță vom ajunge la un uh, consens în această privință, dar trebuie să vă spun că tratatul prevede mai multe instrumente și că ambiția Europei trebuie să se trebuie să, ajunge, să ajungă la obiective concrete la Consiliul formal din decembrie. Dacă Europa dorește să fie capabilă să facă față concurenței uh, Statelor Unite, atunci uh, suntem nevoiți să ajungem la o uh, soluție pragmatică și nu vă ascund faptul că propunerea domnului Barnier, prin care se diminuează costurile traducerii unui singur brevet de la 12.000 de euro la 700 de euro, trebuie să vă spun că această inițiativă este extrem de importantă pentru întreprinderile uh, noastre și în special pentru IMM-uri. În privința armonizării, cred că v-am răspuns deja. de verwijzing waar u naar, eh, de verwijzing die u gedaan heeft naar het, eh, het Monti-verslag eh, en de de concrete initiatieven die we willen nemen, denk ik, eh, is het belangrijk om. Eh, vă referați la Protul Monti și la inițiative specifice asociate cu acesta. Cred că este important, în primul rând, să avem în vedere propunerile domnului comisar Barnier. Va trebui să vedem care vor fi aceste propuneri concrete. Acestea fiind zise, raportul Greg și celelalte activități ale comisiei dumneavoastră ne-au oferit informații extrem de importante. De asemenea, după cum spuneam mai devreme, trebuie să ne asigurăm ca în diferitele evenimente pe care le organizăm, după cum spunea și domnul președinte, să ne asigurăm, deci, că ne vom concentra într-adevăr asupra măsurilor specifice pe care le dorem transpuse în realitate. Consider că povestea europeană trebuie să fie următoarea. Europa este Europa consumatorilor, a firmelor. Trebuie să existe un echilibru și mai presus de toate, persoanele trebuie să fie bine integrate, simt integrate pe această piață. Domnule președinte, vă redau cuvântul. Vă mulțumesc și eu, domnule ministru. Mai puteți rămâne puțin? undeva încă la 20 de minute, dacă se mai putea rămâne, se poate da. Vă mulțumesc. S-au înscris șase colegi la cuvânt. V-aș ruga să vă puneți întrebările în cam un minut. N-am să fiu extrem de autoritar, însă o să vă pun la dispoziție cronometru, să zicem un minut și jumătate. Va ajunge un minut, spuneți. Foarte bine. Probabil am fost prea generos cu principalii reprezentanți ai grupurilor parlamentare. O să le raționalizez și domnilor ori timpul mai încolo. domnul Core de Campos și domnul Weiler, să compromitem și atunci două minute fiecare. Doamna Veniu, în primul rând, da, să începeți. Istra. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit la comisia noastră și vă mulțumesc pentru că ați vorbit despre uh, domnul Dolor. Vreau să vă spun că de 20 de ani spun că Europa moare pentru că uh, spiritul lui Dolor uh, dispare. Deci vă mulțumesc că l-ați readus în discuție. Sper că veți reînvia cu adevărat uh, acest spirit european al domnului Dolor um, și că nu veți continua inițiativele de până acum. Voi vorbi doar despre trei dosare care se, sunt strâns legate de cetățenii europeni. Uh, primul este cel, al, cel privitor la brevetul european. Uh, comisarul nostru, domnul Barnier, um, a avut o inițiativă excelentă în acest domeniu. Este foarte important ca în această criză a mondializării să ajutăm uh, întreprinderile. Și se vorbește mult despre ajutorul care trebuie acordat cetățenilor, dar este strâns legată și problema ajutorării întreprinderilor. Uh, cu toții, trebuie să vedem că în piața publică se aplică criterii sociale și de mediu și că acest dosar legat de piața publică să poată fi abordat în condiții de transparență totală. Știu că președinția spaniolă a relansat un dosar blocat de uh, ceva vreme, e vorba de drepturile transfrontaliere ale pacienților. Știu că Belgia are servicii de sănătate de vârf uh, foarte satisfăcătoare și uh, trebuie să vă spun că um, s-a creat un nou temei juridic privind îngrijirile transfrontaliere și aș vrea să îmi spuneți cât de des sau cât de curând veți relansa dezbaterea privind aceste servicii medicale transfrontaliere și uh, trebuie să uh, repet că grupul nostru al socialiștilor și democraților pentru Europa au solicitat să uh, se asigure servicii medicale care să nu meargă pe două viteze și care să fie egale pentru toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Domnul profesor Corea de Campos, vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Suntem extrem de mulțumiți că identificăm un consens în spatele spuselor dumneavoastră, doriți să mergeți mai departe împreună cu noi. În ceea ce privește raportul Monti, și nevoia de a duce mai departe piața unică. Probabil există diferențe europene în materie de detalii, însă, într-adevăr, vă împărtășim îngrijorarea cu privire la piața internă digitală sau e-commerce, cum mi se mai spune. De asemenea, suntem de acord că în ceea ce privește serviciile de interes public, după cum spuneați, este o problemă ideologică. Însă, aș dori să revin acum la întrebările propriu-zise cu referire la intențiile dumneavoastră referitor la directiva privind drepturile consumatorilor. Comisia a propus o soluție o soluție care ar trebui să demonstreze înțelepciunea lui Solomon, și anume că înainte de armonizare, în primul rând ar trebui să ne ocupăm de contractele care nu sunt directe față în față, deci contracte prin e-commerce, asta pentru a încuraja dezvoltarea comerțului și a schimburilor în acest sector, și pe de altă parte, uh, prevederi care s-ar referi la tranzacțiile directe. Noastră, ce preferință aveți din acest punct de vedere? Și a doua întrebare, vă refereați la transmiterea mai departe a acestei directive și a muncile acestei directive către președinția ungară. Cât de departe ați dori și ajungeți sub președinția dumneavoastră? Vă mulțumesc! Doamna Weiler, și eu doresc să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că Ați menționat spiritul lui Jacques Delors. Pentru mine, ca socialdemocrată din Germania, acest lucru este extrem de îmbucurător. Este foarte bine dacă am reușit să ținem seama de, acest, de aceste principii în politica noastră. Aș dori să vorbesc despre întârzierea plăților, pentru că sunt raportor în acest dosar și doresc să, ca acest proiect să nu fie amânat de Consiliu. Consiliul, ați, ați spus dumneavoastră că acest subiect este o prioritate a președinției. Ne-ați lăudat pentru raportul nostru, pentru compromisul la care s-a ajuns foarte bine, însă trebuie să nu uităm că această chestiune este urgentă. Timpul ne presează. Între timp, nu există doar uh, sute de mii de uh, filiale, ci există și alte sute de mii de firme care trebuie să își uh, închidă sediile din cauza situației negative. Doresc să subliniez faptul că deseori am spus aici că nu dorim să deschidem ușa Consiliului pentru foarte multe derogări. Am uh, spus că vrem o singură derogare. Nu vom include în raportul nostru orice grădi, toate grădinițele, toate uh, căminele, ci uh, vom include uh, azilele de bătrâni. Acest subiect este extrem de important și nu aș dori ca um, un azil privat să fie favorizat în de, asta în defavoarea unui public. Uh, Deci acest aspect a fost foarte important pentru noi. Celelalte compromisuri, după îndelungi dezbateri, au fost votate cu unanimitate. Cred că au existat doar șase abțineri. Așadar, aveți o bază foarte bună, asta și din perspectiva diferitelor state membre. Să nu uităm că au participat la dezbatere Sudul, Nordul, Vestul, Estul. Așadar, a fost o dezbatere unitară. Nu au participat doar cele două state mari, ci a existat un consens larg. Cred că este mult mai simplu pentru, și pentru dumneavoastră să plecați de la concluziile noastre ca bază bună de lucru. În al doilea rând, ați menționat și alte subiecte care se leagă, de exemplu, de drepturile de autor și doresc să menționez și acest aspect. În Belgia, din câte știu eu și din câte mi-amintesc, aveți un sistem foarte bun de echilibru social. dacă doriți să includem și criteriile sociale și ecologice în directiva drepturilor de autor, atunci ar fi foarte bine. În directivă totul este deja stipulat negru pe alb, însă problema este cea a implementării în statele membre. Ați menționat și cuvântul inovare. Este foarte interesant și, acest uh, tem, ace- și această temă. O măsură inovatoare ar fi dacă Parlamentul s-ar putea întâlni cu biroul dumneavoastră, cu comisia noastră, pentru a vedea cum anume um, are loc um, transmiterea drepturilor autor în Belgia, ca exemplu. Mulțumesc. We'll have the final three, Thank you. Uh, Mr. Chairman. O să vă dăm posibilitatea să răspundeți acestor trei întrebări și apoi vom lua altele. Vă mulțumesc pentru întrebări, stimați colegi. Stimată doamnă, v-ați referit la brevetul european. Cred că în răspunsul pe care l-am oferit domnului Rochefort am explicat importanța pe care o acord sistemului de care vom avea nevoie Însă v-ați referit la piețele publice și la drepturile pacienților. Ceea ce privește piețele publice, cred că fixația sub, pe acest element preț în calitate de criteriu unic, evident, limitează inovarea. Trebuie să asociem și alte criterii la care pe care le menționați și dumneavoastră. Comisia Europeană va veni cu așa zisă flagship initiative, o inițiativă far, uh, și în cadrul acestui proiect, comisarul de resort m-a asigurat că această componentă de piață publică va juca un rol proeminent, inclusiv când e vorba de criteriile menționate de noastră, ecologic, social și de mediu. Consider, prin urmare, că este important acest lucru pentru că uh, administrația, autoritățile trebuie să ofere un exemplu și în același timp să asigure siguranța și securitatea juridică. Și eu am uh, fost consilier local și știu cu ce probleme ne confruntăm când uh, ne referim la aceste piețe publice. Cred, prin urmare, că se vor putea face lucruri bune. În materie de servicii de sănătate, dosarul este extrem de sensibil, să fim sinceri, însă este evident că serviciile de sănătate nu sunt servicii ca și celelalte. Prin urmare, la Consiliu deja am discutat destul de mult pe această temă și pot să vă asigur că eu am convingerea și sentimentul că toți colegii mei din statele membre sunt conștienți de importanța acestei probleme și vom duce mai departe și vom aprofunda discuțiile în lunile ce vor urma, mai ales pornind de la experiența concretă a Belgiei, după cum spunea și dumneavoastră, cred că, într-adevăr, sunt multe lucruri de făcut și dacă vorbim despre această piață internă, având în vedere categoric natura specifică a acestui sector, este important să avem o discuție și să găsim soluții. Domnul profesor Coria de Campos vă refereați la e-commerce, la comerțul pe internet. După ce am citit raportul Monti, am văzut că până în 2020, dacă organizăm această piață unică digitală, s-ar putea realiza o creștere de 4% în sectorul comerțului pe internet. Asta ca contribuție la PIB-ul european. Evident, efortul merită făcut. Dacă ar fi să comparăm importanța comerțului online din Europa și cel din Statele Unite sau de pe alte continente, vedeți că, o să vedeți că ne rămân de depășit multe obstacole. Printre altele, problema plăților, problema cu rezolvarea disputelor. Consumatorii și uh, comercianții pe internet trebuie să fie încurajați să realizeze aceste schimburi. Prin urmare, trebuie să dăm curs uh, sugestiilor din raportul Monti și să ajungem la o piață unică digitală. Uh, eu... Și doamna Crăs a subliniat importanța agendei digitale și doamna Reding a venit și a spus că este foarte bine să mergem pe acest drum. Uh, Însă ar trebui să facem, dacă, dacă ar fi să facem diferența cu tranzacțiile on-premises, dintre tranzacțiile on-premises și off-premises, atunci uh, trebuie să menționăm încă un lucru. În mai am discutat cu președinția spaniolă acest subiect și am constatat faptul că există foarte puține state care doresc să facă această diferență între contracte negociate în spațiile comerciale și în afara spațiilor comerciale. În ceea ce privește uniunile uh, întreprinde, întreprinderilor, acestea ne-au semnalat că va fi foarte dificil să facem această diferențiere. Prin urmare, nu credem că este o modalitate fezabilă aceea de a face diferența între contracte negociate în afara spațiilor comerciale și în spațiile comerciale. Nu întâmplător am făcut referire, doamnă Weiler, la raportul dumneavoastră. Știu cât de mult v-ați implicat și cât de important este, este această temă a întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale. Este necesar să găsim o soluție. Avem o situație paradoxală. Trăim, trecem prin vremuri de criză și Tocmai acum trebuie să găsim o soluție la această problemă. Acest dosar al întârzierii plăților a picat într-un con de umbră din cauza crizelor și a fost uh, lăsat uitării. Însă, iată, acum a sosit momentul de a soluționa această problemă. I-am spus deja și domnului Schwab, dorim să abordăm problema B2B, și în acest context consider că putem disemina această înțelegere și putem ajunge la un compromis. Dumneavoastră ați spus să luăm textul dumneavoastră ca bază de lucru pentru a găsi un compromis și țin să vă spun că tocmai asta facem uh, la noi, la preștinție, pentru că vrem ca împreună cu dumneavoastră, Parlamentul, să găsim o soluție bună cât se poate de repede. Cred că aceasta este una dintre temele la care putem să găsim săptămâna aceasta o, o soluție. Să sperăm că reușim în această săptămână. După cum a spus și noastră, este urgent să se întâmple asta și acest lucru îl știm și noi. În ceea ce privește licitațiile, și organizarea acestora. După cum am spus, serviciul IMCO ar trebui, Comisia IMCO ar trebui să viziteze serviciile noastre belgiene pentru a vedea la fața locului despre ce este vorba. Ați făcut referire la sistemul belgian și la modul în care transpunem aceste lucruri în practică. Ei bine, vrem să vă arătăm totul în practică. Putem să stabilim o întâlnire, o vizită, uh, de comun acord și cu siguranță această temă va fi una extrem de importantă. Președintele, ajungem la ultimii trei vorbitori. Aș dori să terminăm până la patru și jumătate. Avem pe doamna Styler, raportor în ceea ce vește produc produsele din domeniul construcțiilor și doamna Rapti. Încă o dată doresc să vă reamintesc că trebuie să vă limitați la două minute. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule ministru, când vine vorba despre angajamentul dumneavoastră, doresc să vă felicit și eu pentru acesta. În ceea ce privește directiva pentru consumatori, sunt îngrijorată pentru că, iată, în urmă cu două săptămâni, Parlamentul a decis să elimine capitolul 6 și 7 din directiva privind eticheta, de, pentru drepturile consumatorilor privind etichetarea alimentelor. Am, fost, am aprobat raportul grec care vorbește despre o piață pentru oameni și pentru consumatori. Cu toți aplaudăm raportul Monti care vehiculează ideea legii pieței unice. Dacă ne uităm la directiva consumatorilor, vedem că este fie piața, fie oamenii. Pentru că, iată, armonizarea protejează companiile și totodată încercăm să venim și în sprijinul consumatorilor. Ei bine, în acest context doresc să vă întreb cum anume putem să implementăm viziunea că armonizarea este bună și pentru cetățeni, că um, transparența juridică poate fi benefică și pentru cetățeni. Cine va plăti prețul pentru uh, cele 28 de uh, acte normative separate pe care le avem acum. Une, să nu uităm că avem o situație în care unele capitole vor fi pe deplin armonizate, altele doar parțial. Raportorul nostru a um, făcut o treabă excelentă și de aceea vreau să îi confer porecla de carvur pentru cine cunoaște istoria italiană. Uh, Cavour. Încă o dată, subliniez încă un lucru. Ar trebui să lăsăm deoparte sistemul de comparație care, pentru a vedea care țară este mai avansată în ceea ce privește drepturile consumatorilor și să avem o abordare unitară care să vină în beneficiul tuturor. Doamna Styler are cuvântul, spune președintele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Îmi cer scuze că am venit mai târziu. În ceea ce privește directiva privind materialele de construcție, mulțumesc pentru faptul că ați menționat acest subiect și această directivă. Mă voi întâlni cu raportorii din umbră mâine pentru a discuta. Foarte pe scurt, în primul rând, discut despre o uh, chestiune britanică am constatat că unul dintre marii retaileri um, britanici nu respecta regulile în acest sector și din această cauză ne temem acum că și ceilalți retaileri uh, acționau în ilegalitate. Aș dori să vă aflu ca și de opinia dumneavoastră. În ceea ce privește um, directiva privind pachetul de călătorie, ceea ce privește directiva prin pachetele turistice, țin să menționez faptul că și aceasta va este luată în vizor. Dorim să oferim mai multă protecție consumatorilor și mai mult uh, protecție în ceea ce privește utilizarea telefonului mobil în concediu. Însă, iată că acum uh, am constatat că această problemă îi uh, preocupă pe oameni. În ceea ce privește politica de inovare, știu că în septembrie va veni o propunere de la Comisie în acest sens colegii noștri de la Comisia ITRE sunt extrem de interesați de acest subiect în mod special, dar și noi. Și aș dori să știu ce anume cărți noastre despre acest demers. Uh, discutați despre simplificare și reprezentați uh, resortul de simplificare și de streamlining. Îmi place foarte mult titlul, uh, titulatura dumneavoastră, n-am mai auzit-o până acum niciodată. Mulțumesc! We We'll wish you happy returns for that. Uh, finally then, Mrs. Rapti. Doamna Rapti, la final. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Domnule ministru, și eu doresc să vă urez bun venit la reuniunea noastră și vă doresc mult succes în sarcinile dumneavoastră. Nu știu dacă ați văzut acest newsletter în ceea ce privește o inițiativă a Comisiei. Este un newsletter extrem de util pentru că conține foarte multe imagini. mi ați oferit o imagine clară a pieței unice. E bine, problema este că nu prea îi văd pe cetățeni în această imagine și din această cauză am anumite îngrijorări. În baza răspunsurilor pe care le-ați furnizat astăzi, m-am gândit și la ceea ce a spus Bernadette în ceea ce privește serviciile sociale. Constatăm că este vorba la acest capitol de cetățeni, de consumatori și în principal de cetățeni bolnavi, suferinți. E bine, la acest capitol ne-ați prezentat un pachet extrem de frumos, extrem de frumos ambalat, însă în ceea ce este substanța mai există însă câteva chestiuni. Totuși doresc să vă urez mult succes în demersul dumneavoastră și să aflu mai multe detalii. Mulțumesc, doamna Rapti, mulțumesc pentru faptul că ați menționat acest subiect. Cei, celor care sunt aici și celor care ne urmăresc pe internet doresc să vă spun că dacă doriți o copie a acestui newsletter, atunci puteți să vă înscrieți să primiți una regulat în mod regulat. Acum îl rog pe domnul ministru să ne ofere câteva remarci la final. Well, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am voie să vorbesc engleză? Întreabă domnul ministru? Da. În spiritul pieței unice, da, este adevărat. Dacă vorbim despre Europa, spunem, da, avem 27-28 de regimuri diferite și alegem la întâmplare lucruri de acolo, asta n-ar fi în spirit european. În calitate de factor responsabil, trebuie să spun că dacă vrem să realizăm această piață unică prin directiva consumatori, trebuie să ajungem la un nou echilibru, un adevărat echilibru european între interesele consumatorilor și interesele mediului de afaceri. Și cred că se poate face acest lucru. Avem nevoie însă de politicieni care să nu-și apere interesele propriilor state, ci să se străduiască într-adevăr să realizeze o piață europeană care să fie cu adevărat dinamică, pentru că în Europa avem, nevo- în Europa avem nevoie de mai mult dinamism. Să vedem cum firmele prestatorii de servicii doresc să treacă de frontieră și să-și ofere serviciile cetățenilor de acolo. După cum îi spuneam și domnului profesor în materie de e-commerce, dacă nu le putem oferi cetățenilor siguranța legală că vor fi protejați, în, în tot ceea ce fac în acest sector, atunci nu vom realiza o dezvoltare într-adevăr a sectorului de e-commerce, de tranzacții pe internet. Avem nevoie, prin urmare, de un spirit autentic al pieței unice. Nu m-am referit la domnul Delors pentru că e francez sau pentru că era o persoană inteligentă, este o persoană inteligentă, ci pentru că domnia sa întruchipa în realitate, această piață unică și de aceea în 2012, când sărbătorim două decenii de la fondarea pieței unice, va trebui să-l regăsim pe Jacques Delors mai mult în ceea ce facem. Spiritul pieței unice există aici, printre dumneavoastră. Și noi, ca președinție, când discutăm cu statele membre și încercăm să le convingem, totuși că avem nevoie de un nou echilibru, dacă mi se permite a folosi acest cuvânt, Domnă Styler, vă referați la pachetele de vacanță. Acestea vor fi discutate în, în uh, baza inițiativei 2011, deci vor fi discutate sub președinția maghiară. Am vorbit și despre această inițiativă a navei Amiral. M-am referit la aceasta pentru că am avut o discuție cu comisarul responsabil pentru inovație De ce e nevoie aici? Între competențele pe care Europa le are, ce de standardizare în materie de achiziții publice și de brevete, acolo cel puțin ar trebui să vedem niște progrese. Acest lucru doresc să îl realizez și sper că vom obține ceva rezultate acolo. Apoi, vă referați la un caz particular Desigur, acesta este un exemplu ne arată că avem nevoie nu numai de reguli, de reglementări, ci și de o conștientizare activă și de o monitorizare a serviciilor de inspecție la nivel național. Nu știu dacă ați fost cu noi atunci, însă noi avem aceste zile ale inspecțiilor economice în septembrie. Și o să vă dau un alt exemplu. Multe firme mici primesc invitații de la firme din alte state membre care le, îi, roagă să își prelungească abonamentele la acele business guides, ghiduri de afaceri din alte țări. Deci măcar din punctul ăsta de vedere să realizăm o colaborare între serviciile de inspecție Pentru că, într-adevăr, protecția consumatorului este deosebit de importantă, trebuie să o realizăm. Doamna Rapti, vă refereați la pacienți, ce e în cutie, ce va fi în cutie. Cred că la formul pieței unice care va fi organizat pe 9 noiembrie, datorită comisiei dumneavoastră, se va discuta foarte mult această problemă, problema pacienților, problema nevoii de a identifica soluții la problemele acestora. Când îi răspundeam uh, colegii noastră Bernadette în materie de progrese în sectorul sănătății, spuneam că îmi dau seama pe deplin de cât de delicată este această problemă și, de asemenea, consideram că uh, și consider că în acest domeniu trebuie să ajungem la o colaborare între statele membre, tocmai pentru a duce lucrurile mai departe. Consider că dacă vom discuta aceste lucruri pe 9 noiembrie, vom face ceva pași înainte și de acolo vom putea continua. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru întrebările puse. Este o provocare deosebită pentru mine acum, la începutul mandatului, să primesc atâtea probleme de la întrebări de la oamenii care sunt implicați activ în rezolvarea acestor probleme. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia, domnule președinte, de a prezenta poziția mea fundamentală și în cele șase luni ale președinției belgiene n-am să mă implic în acel dans european pe care îl vedem în exteriorul clădirilor, dar sper că vom avea o colaborare pozitivă și vom ajunge la rezultate concrete. Vă mulțumesc! Uh, well, thank you, Minister, very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru acest tur de forță. Ați trecut în, în revistă atât de multe dosare importante și m-am bucurat să aud că v-ați referit și la achizițiile publice, o problemă de interes pentru noi. Am avut un raport de la colega noastră, doamna Rulă. Cred că vom face progrese concrete. De asemenea, vă mulțumesc pentru multiple inițiative pe care vi le-ați asumat Ziua Protecției Consumatorilor va fi o zi când vom fi cu toții în Strasburg, dar uh, ne vom asigura că și dacă nu suntem acolo, vom uh, afla exact ce s-a discutat, o să avem și un raport cu privire la supravegherea piețelor și siguranța consumatorilor. Suntem pe aceeași lungime de undă și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră în următoarele șase luni. Vă mulțumesc! Uh, um, domnilor și domnilor, uh, următorul uh, punct de părinte de zi este această faimoasă directivă privind drepturile consumatorilor. Voi lăsa timpul necesar pentru a lua loc și așteptăm să vină raportorul nostru care lipsește temporar, dar sunt convins că va reveni în curând să verific uh, cine este raportor din umbră astăzi sau cine reprezintă grupurile politice. Cred că doamna Verniu va vorbi pentru doamna Gebhardt, domnul Roșfor este aici, domnul Turne e aici, domnul uh, Miller nu este, deci voi vorbi uh, eu în numele dânsului. Mai sunt câțiva deputați care nu sunt prezenți. Vom avea astăzi o primă rundă de discuții. Ultima dată am avut o discuție foarte utilă și vreau să vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru uh, ședința foarte constructivă de săptămâna trecută cu raportorii din umbră. Am făcut progrese semnificative și vreau să uh, îi voi da cuvântul și unui broc care este aici în numele uh, doamnei Reding. Începem a da cuvântul uh, domnului Schwab, raportorului, care va uh, relansa discuția privind acest raport. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După interesanta discuție cu, cu ministrul belgian, voi încerca să fiu succint pentru a intra direct în dezbatere. Pe baza documentului primit de la comisie la finele lui septembrie, i-am rugat pe colaboratorii mei să includă în raportul meu anumite modificări, astfel încât să fie prelucrat și preluat acest tabel. Deocamdată nu este totul finalizat, dar măcar avem o privire de ansamblu asupra modificărilor uh, care vor fi suferite de raportul nostru. Asta, desigur, dacă propunerile mele vor fi adoptate. Uh, în al doilea rând doresc să mulțumesc tuturor celor care au manifestat interes la adresa acestui uh, raport. Discutăm despre intervenții, sugestii, critici și așa mai departe, care mi-au parvenit în mod direct. Din păcate, nu am reușit să parcurg toate comentariile în detaliu, pentru că este vorba despre un material stufos, însă vă promit să, că veți primi un răspuns concret și personalizat. În săptămâna trecută am avut a treia reuniune a raportorilor din umbră și cred că au ieșit în evidență anumite lucruri principiale. Propunerile pentru modificarea documentului de la Comisie au devenit evidente pentru că de la Consiliu și din partea multor deputați eh, europeni a fost solicitat acest lucru. După mai multe discuții și după schimbul de opinii la comisie, am încercat să preiau lucrurile care, asupra care s-au convenit uh, în, în discuțiile noastre. În primul rând, avem nevoie de un spirit european pentru piața internă. Să nu uităm că fostul comisar Mario Monti Um, a menționat că piața internă este dată uitării acum, deci trebuie să o revitalizăm. De asemenea, în ceea ce privește um, legiferarea în acest domeniu și aceasta trebuie să fie una adusă la zi. Sigur, cu toate acestea nu vor fi soluționate toate problemele pieței interne, dar cel puțin avem un pas în direcția potrivită. În al doilea rând, manifestăm convingerea că în ceea ce privește transparența, uh, aceasta este cea care poate să clarifice care sunt drepturile consumatorilor și odată ce îți cunoști drepturile știi cum uh, să acționezi. De exemplu, directiva privind drepturile pasagerilor descrie foarte clar la nivel european care sunt drepturile pasagerilor. Și după cum am văzut și uh, în, la problema cauzată de norul vulcanic, pasagerii europeni știu foarte clar din ce minut au ce drepturi, motiv pentru care, iată, implementarea și punerea în aplicare acestor drepturi este îmbunătățită. După cum a spus și premierul belgian, ministrul belgian, cred că noi putem să le promitem cetățenilor că pot să profite de această directivă. Pentru că, iată, la final vor avea la dispoziție o uh, armonizare pentru toți. Un lucru care nu poate fi decât avantajos. În acele domenii în care încă nu putem să progresăm fie din cauza tradiției naționale, fie din cauza unor situații excepționale nesoluționate încă, propunerea prevede faptul că se poate aplica armonizare minimală ca mm, excepție de la articolul 4. De exemplu, când vine vorba despre garanții, începutul garanției și altele. Există șapte motive pentru care această directivă poartă pe bună dreptate titlul de directivă pentru Drepturile Consumatorilor. Discutam despre afacerile de la ușa consumatorului. Ei bine, la, până acum, prin Până acum acestea nu erau reglementate. Ei bine, acum ele fiind incluse în directivă, lucrurile se modifică pozitiv. Acum, um, această directivă cuprinde și vizitele programate la consumator acasă, lucru care reprezenta o situație excepțională până acum, pentru că se petrecea doar în șase state europene. Mm, dacă consumatorul nu este informat cu privire la costurile adiționale, atunci acesta nici nu trebuie să le plătească. Explicit discutăm despre practicile liniilor aeriene care includ anumite costuri în ofertele lor, dar nu le marchează ca atare. În al patrulea rând, avem acum la nivel european un um, drept de returnare, motiv pentru care acum consumatorii europeni pot profita de acesta. De asemenea, de asemenea, discutăm și despre faptul că până acum consumatorii nu, consumatorii, um, în ceea ce vește costurile de transport, um, nu mai sunt obligați să um, suporte costuri adiționale care rezultă. De asemenea, în ceea ce privește Uniunea, în ceea ce privește articolul 31, uh, acesta vehiculează faptul că condițiile uh, comerciale și tranzacționale vor fi mult transparentizate. Toate clauzele din această directivă arată că armonizarea duce la faptul că pe viitor consumatorii vor ști ce este voie să fie prevăzut într-un contract comercial și ce nu. Este foarte important um, că, iată, acum consumatorii nu mai joacă un rol subordonat în această relație tranzacțională. Am discutat cu raportorii din umbră și după ce Um, am convenit asupra chestiunilor mai importante, aș dori să apelez la comisie pentru a vedea cum anume putem să tratăm articolul 4. În principiu, principiu discut despre o armonizare um, țintită. Se făcea referire însă și la o armonizare unitară, completă. Ei bine, articolul 4 lasă oarecare flexibilitate pentru armonizarea minimală la anumite capitole. Uh, Comisia, după întâlnirea noastră de săptămâna trecută, este întrebată acum următorul lucru. Consideră că este necesar să fie uh, continuat sistemul armonizării minimale în anumite uh, domenii, pentru că, iată, discutăm despre faptul că astfel principiul de bază nu va fi cel al armonizării complete. Când vine vorba despre armonizarea minimală, în baza articolului 114, rezultă următorul lucru. Piața internă trebuie să aibă în vedere unificarea și armonizarea completă, nu doar standardele minime. Este foarte important acest lucru pentru a vedea ce se întâmplă dacă schimbăm acest principiu de bază. Sunt curios ce au de spus colegii mei pe marginea acestui subiect, astfel încât să vedem ce alte drepturi ale consumatorilor pot fi îmbunătățite prin această directivă. Okay, thank you very much. Well, I think uh, we'll ask uh, Mr. Bronk just to note that question. Da, spune președintele, um, reprezentantul comisiei va răspunde mai târziu. Acum ne continuăm runda noastră. Doamna Vaniu are uh, cuvântul acum. Si, monsieur le président, je vais être très brève. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt uh, raportor din umbră, după cum știți. Este doamna Gebhardt, uh, dar însă nu este alături de noi astăzi. Uh, știu că, domnule Schwab, v-ați întâlnit cu raportor din umbră săptămâna trecută și am avut atunci o discuție foarte vie și în cadrul ultimei reuniuni IMCO Uh, în da, discuția a avut loc între grupul meu și dumneavoastră, ceea ce demonstrează că uh, nu va fi ușor să găsim echilibrul uh, perfect între armonizarea minimă și armonizarea maximă, care nu este posibilă pentru că în mai multe state s-ar pierde din drepturile consumatorilor. Deci, între arm... trebuie să găsim un echilibru între armonizarea minimă cu câteva excepții și armonizarea maximă cu câteva excepții. Deci nu știm care anume va fi echilibrul, dar va trebui să-l atingem. Ați vorbit despre uh, transparență și despre spiritul european care trebuie respectat. Aici sunt problemele și uh, trebuie să încercăm să realizăm și să păstrăm în viața acest spirit european despre care a vorbit domnul ministru. Să um, realizăm uh, armonizarea completă și orientată în același timp, fără să uh, ne contrazicem. Deci nu putem să atingem ambele obiective în același timp, fără uh, compromisuri. Ceea ce doream să vă spun este că aș dori să ne confirmați, și știu că ați ajuns la un acord cu Evelin în această privință, aș vrea să ne confirmați noul calendar uh, care pare a fi uh, diferit de cel care figurează în acest newsletter. Cred că în timpul uh, vacanței ne vom gândi la detaliile fundamentale ale acestei directive și avem nevoie de timp pentru a face acest lucru. Deci cred că am avea nevoie de timp până la finalul acestui an pentru a uh, analiza toate aceste detalii. Domnul Roșfor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Draga Andreea, să-ți mulțumesc foarte mult uh, pentru această nouă imagine generală. Uh, desigur, nu putem asimila complet imediat dar prima impresie pe care mi-a făcut-o este că uh, lucrurile sunt uh, schimbate destul de mult. Nu uh, contest, există loc de mai bine în domeniul protecției consumatorilor, dar se pare că foarte multe lucruri se schimbă în multe state și în multe domenii. Avem multe provocări cauzate de această criză la nivelul pieței interne și consumatorul nu cred că dorește neapărat schimbări ale cadrului juridic. Ne aflăm în fața unor schimbări importante și va trebui să le analizăm. Personal, eu cred că dificultatea nu este de a vedea dacă schimbările în bine sunt mai multe decât uh, cele în rău. Cred că trebuie să uh, facem un bilanț al uh, situației, să vedem ce se îmbunătățește și ce uh, se uh, înrăutățește și să vedem dacă varianta la care am ajuns este acceptabilă, dacă varianta noastră poate să um, elimine sentimentul de neîncredere care planează asupra pieței. Cred că uneori drepturile consumatorilor nu sunt aplicate în practică și cred că ar trebui să analizăm situația din prisma drepturilor aplicate și nu din prisma drepturilor teoretice. Mă tem că în următoarele șase luni toate statele membre se vor uh, agita foarte mult uh, din cauza acestui subiect. Deci trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. Încă două chestiuni uh, despre care vreau să vorbim uh, și uh, va trebui ca raportul din număr să se implice mai mult. Ai vorbit despre articolul 4. Ai dreptate când spui că trebuie să adresăm Consiliului o întrebare referitor la acest articol. Știu că sunt în căutarea vietrei filozofale în această privință. Însă știu că nu o voi găsi. Ceea ce aș vrea ar fi ca acest articol să nu insinueze că atunci, că dacă ne hotărâm uh, asupra unei armonizări minime, aceasta va fi o variantă mai proastă decât uh, armonizarea maximă. Trebuie să reasă clar că uneori e bine să aplicăm armonizarea minimă și alteori să aplicăm armonizarea maximă și că nu aplicăm uh, armonizarea minimă așa ca soluție de rezervă. A doua chestiune despre care doream să vorbesc și care nu se referă la articolul 4, dar care apare mai des în text, este acel test al rezistenței și al respectării excepțiilor din legislația statelor membre. E important ca statele membre să transmită Comisiei textele prevederilor naționale divergente, pentru că armonizarea minimă trebuie să se facă în toată transparența, în condiții de transparență totală. Când se spune că o chestiune este absolut necesară pentru apărarea drepturilor consumatorilor. Ce înțelegem prin absolut necesar? Dacă folosim formulări mai puțin ferme, nu aș vrea ca statele membre să aibă sentimentul că suntem prea fermi și că prin uh, legislația europeană distrugem legislațiile lor naționale. Ce este absolut necesar, de fapt? E necesar să avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, dar sunt uh, și alte lucruri care nu sunt absolut necesare neapărat din punct de vedere vital. Deci e important să definim termenii pe care îi folosim. Atât doream să vă spun uh, astăzi, în acest stadiu, dar uh, mai târziu vom discuta și amendamentele asupra cărora va trebui să ne punem de acord. Deci, formularea articolului 4 trebuie să inventăm un concept nou și în privința acestei chestiuni foarte exacte a testului de conformitate, vă reamintesc că uh, având în vedere procedurile de contencios, trebuie să um, asigurăm că Comisia găsește soluția bună pentru, atât pentru Europa cât și pentru statele membre. Mulțumesc. Thank you, Mr. Rochefort. Mrs. Turunen. Thank you. Um, jeg taler på, I will speak in Danish. Um, tak, til, tak til ordføren først. Mulțumesc, doamna Târânen are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru întreaga activitate. Știm că este un subiect extrem de greu. Este vorba de găsirea unui echilibru. Ei bine, asta a încercat să facă raportorul și pentru asta țin să-i mulțumesc personal. În ceea ce privește uh, situația raportorilor din umbră, noi încercăm să ajungem la un consens, să echilibrăm fiecare articol. Așadar, această discuție supraordonată este una care nu este voită acum, pentru că noi vrem să mergem în detaliu. Ei bine, discuțiile noastre durează ore întregi și ne implicăm foarte mult. Dorim să ordonăm totul uh, și să aranjăm totul înainte de vacanța de vară. Cel puțin asta încercăm noi verzii să facem. Dorim așadar să stipulăm drepturi bune, clare, transparente pentru toți. Dorim ca fiecare cetățean să beneficieze de avantajele pieții unice și să um, Um, plătească prețuri corecte și cred că vom reuși să facem acest lucru. Acum discutăm despre modelele diferite, lucru extrem de important pentru verzi. Este important să găsim un model implementabil care să fie funcțional. Diana Wallace de la jurii um, a fost foarte des uh, partea discuțiilor noastre în acest sens. Nu sunt jurist, însă îmi dau seama că totul este atât de uh, Uh, dificil pentru că, iată, noi aici facem totul într-o ordine inversă față de cum se petrece la nivel național. Și, sigur, în momentul în care dorim să aliniem totul la drepturile, la legislație națională, atunci provocarea care ne stă în față este extrem de mare. Trebuie așadar să ținem cont de ceea ce ne spune jurii și să luăm în serios argumentele lor. În ceea ce privește armonizarea, Da, armonizarea poate să aducă beneficii în momentul în care este completă în toate domeniile, în tot ceea ce ține de dreptul consumatorilor. Sigur, nu sunt convinsă pe de întregul de acest lucru, dar poate că este posibil. Cu toții mergem pe ideea unei piețe unice armonizate complet. Însă știm cu toții că acest lucru implică un proces, un proces în mai multe etape. Încercăm să facem fiecare ce putem, suntem să nu uităm 27 de state membre diferite, prin urmare acest proces necesită timp și răbdare. Avem nevoie de a construi totul corect din punct de vedere juridic, dar pentru asta este nevoie de timp. Avem nevoie de armonizare completă acolo unde uh, Uh, câștigurile sunt evidente și unde are sens. Noi, verzii, privim totul foarte pragmatic. Vrem să trecem de abordarea abstractă și teoretică a acestei teme. Când discutăm despre o abordare europeană, după cum a spus și um, colegul nostru, trebuie să vedem ce anume înțelegem printr-o abordare europeană. Pentru mine, european înseamnă ceea ce a spus uh, Robert Schumann să ajungem la rezultate concrete împreună. Consider că aceasta este solidaritatea în adevăratul sens al cuvântului. Acest, acesta reprezintă un adevărat exercițiu de solidaritate și dorim cu toții să mergem pe acest drum al solidarității. Va fi o călătorie lungă pentru că nu putem să facem totul de azi pe mâine. Însă foarte importantă este această abordare practică pentru noi, verzii. Ați menționat, Andreas, tratatul în mod direct și ați menționat articolul 4 și abordarea acestuia. Eu nu cred că tratatul ne interzice să avem o abordare mixtă în ceea ce privește armonizarea. Să nu uităm că avem obligații și față de consumatorii de pe piața internă. Așadar, poate că la acest capitol mai reușim să finisăm uh, această temă. Încă o dată, poate că m-am exprimat prea brutal, dar pentru mine acest subiect este foarte important. Să nu uităm că avem aici o directivă care însumează mai multe acte normative. Și, iată, trebuie să rezulte un act normativ de o mare însemnătate. Ne imaginăm foarte clar cum să fie această directivă. Trebuie să luăm totul capitol cu capitol pentru a vedea cum anume poate fi definită armonizarea la final. Cel puțin aceasta este abordarea uh, preferată de verzi. Care, e, care sunt argumentele pentru armonizarea completă? Aici, capitolul 3 este extrem de important, poate și o parte a capitolului 1 și o parte a capitolului 4. Avem o, aborda, o atitudine critică față de tot ceea ce nu ține de aceste părți. Încercăm însă cu ceilalți raportori din umbră să găsim totuși o structură. Domnul Rochefort a vorbit despre textul eficienței și testul de conformitate. Uh, ei bine, nouă nu ne este foarte clar la ce se referă acest test în propunerea lui Schwab. Săptămâna trecută la Strasburg am avut o reuniune extrem de constructivă și cred că s-a acționat într-un spirit extrem de bun. Majoritatea dintre noi putem să sprijinim ceea ce este acum pe masa de lucru pentru a avea o poziție consolidată și în fața Consiliului. Cred că punctul nostru de vedere poate fi apărat pentru că noi vrem să acționăm în uh, beneficiul cetățenilor europeni. Dacă reușim să facem acest lucru, atunci semnalul pe care îl vom transmite va fi unul extrem de puternic. Mulțumesc pentru colaborarea de până acum. Acum însă să nu uităm că după pauza de vară trebuie să intrăm în detaliu și să venim cu amendamente. Dar pentru asta înainte vă urez vacanță plăcută. Uh, Mr. Domnul Transafilides are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să Mulțumesc raportorului. Vreau să mă refer și eu la conceptul de armonizare. Înainte de a discuta despre armonizare și armonizare țintită, trebuie să vedem care sunt domeniile în care se va putea aplica. Noi credem că capitolul 2 și 3 trebuie să fie tratate separat. De asemenea, aș dori să mă refer și la gradul de uh, risc. Noi credem că consumatorul trebuie să fie mereu uh, Uh, consultat și în special când vine vorba despre compensații. Thank you for your very sharp, um, pointed Mulțumesc pentru aceste comentarii foarte la obiect. Doamna Styler, domnul Crossabil și domnul Abad s-au înscris la cuvânt. Mai dorește cineva să se înscrie pe listă înainte de a da cuvântul comisiei? Doamna Styler, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnului raportor. Câteva întrebări rapide. La pagina 108, în, declara, în uh, nota explicativă, ați vorbit despre delegații. Ne puteți spune ce anume ați avut în vedere la acel punct de expunerea de motive? Și apoi, la articolul 26, este o chestiune foarte importantă pentru Regatul Unit, dreptul de respingere a unui produs. Acest document uh, este foarte util și aș vrea să solicit câteva clarificări. Una la articolul 13, în legătură cu uh, retragerile, cu contactele la distanță și apoi în legătură cu articolul 28, uh, acea garanție obligatorie de 2 ani, pe când în Scoția uh, garanția este de 5 ani și, de fapt, în Anglia este de 6 ani, aș vrea să avem aici câteva explicații specifice pentru că este important să ajungem la un echilibru. Dar, după cum am spus, doresc să ne explicați clar acest lucru, pentru că acum ne gândim la ce amendamente să depunem și vă mulțumesc pentru eforturile depuse până acum în redactarea acestui raport. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult. Da, am mai discutat despre această problemă cu garanția de 5 ani în Scoția, dar uh, sunt sigur că vom rezolva această problemă. Doamna Corață Bil, tare cuvântă, Mulțumesc, uh, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, obiectivul de armonizare totală a raportorului, dar vreau să vă avertizez uh, în privința riscurilor de diluare și de slăbire a legislației comune. De exemplu, la capitolul 5, dacă un stat membru ar înscrie pe lista gri un uh, contract neloial, incorrect uh, și dacă un alt stat membru îl înscrie în, pe lista neagră, cum se va gestiona această problemă, uh, cum va fi protejat consumatorul, în special dacă e vorba de contracte pe piața electronică și, de asemenea, cum identificăm costurile excepțiilor, pentru că fiecare excepție reprezintă costuri Um, suportate de companiile de companii, special de companiile mici, costuri care în final sunt suportate de consumator. Regulile um, comune și transparența vor duce și vor impune scăderea prețurilor. Aș vrea să-i spun domnului Roșfor că, fără îndoială, uh, vor avea uh, loc uh, la nivel național în privința pierderilor înregistrate și desigur se va da vina pe Uniunea Europeană care va deveni un fel de țap ispășitor pentru acest lucru. Dar dacă nu aducem o valoare adăugată pentru consumator, de ce ne aflăm aici? Și încă observație, Impactul asupra protecției consumatorului la nivel național, deși se reflectă în, comisia, în propunerea comisiei din 2009, reprezintă o cale destul de bună, dar în articolul 13 raportorul a trecut de la 3 luni la un an, ceea ce înseamnă că se încearcă trecerea la cele mai mari, cele mai înalte standarde și uh, Aici cred că este o problemă cu retragerea din, uh, dintr-un anumit contract. Deci cred că trebuie să identificăm elementele esențiale pentru protecția consumatorilor și să le propunem pe acestea pentru standardele comune. Mai degrabă decât să ne lansăm în discuții naționaliste privitoare la ce stat are cele mai bune standarde și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, domnul Abat, are cuvântul. Oui, merci, Monsieur le Président, et merci, Andreas Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Șfab uh, pentru uh, propuneri, pentru raport și pentru uh, toate contribuțiile în legătură cu toate subiectele. În general are contribuții foarte utile. Am cinci observații în legătură cu abordarea Întotdeauna am preferat abordarea economică celei juridice. Și de aceea consider împreună cu Le Grip și Juvin că această directivă va duce la un consens cu două cu două condiții, să se consolideze schimburile transfrontaliere și uh, să se respecte și să se consolideze drepturile consumatorilor. Dar uh, este necesar uh, să avem o abordare mai mult europeană decât națională, va trebui să schimbăm mai multe drepturi și uh, să o facem dacă acest lucru îmbunătățește protecția consumatorilor. Trebuie de asemenea să fim uh, mai degrabă pragmatici decât teoretici, și sunt de acord cu uh, intervenția domnului Rochefort de mai devreme, pentru că um, consider că multe elemente din uh, dreptul nostru, uh, nu numai francez, dar și în alte state membre, care nu sunt aplicate în practică și trebuie ca împreună să analizăm consecințele practice și impactul real pe care îl poate avea o astfel de directive. De asemenea, vreau să spun că trebuie să avem o abordare mai degrabă protectoare decât consumeristă um, sunt de acord cu uh, domnul Roșfor în privința necesității absolute uh, acestui concept. Ce înseamnă acest concept și care vor fi uh, consecințele acest, alegerii acestui concept din punct de vedere politic la nivelul statelor membre? Este important să ajungem la un echilibru dar trebuie să fim foarte atenți pentru că un singur lucru, dacă pierdem un singur uh, punct uh, și înrăutățim situația într-un singur punct, consumatorii ne vor taxa pentru acest lucru. Sunt mai multe puncte care au atras uh, atenția mea și a colegilor uh, mei, dar uh, în privința comerțului uh, în afara spațiilor comerciale, acesta ne interesează foarte mult, deci contractele la distanță și contractele despre care vorbit mai devreme, din afara spațiilor comerciale, nu permit respectarea drepturilor consumatorilor în Franța. Deci cred că aici trebuie să lucrăm împreună pentru a ne asigura că și consumatorii francezi sunt acoperiți există o legătură între clauza de abuz din articolul 32 și lista uh, neagră de contracte. Deci cred că și asupra acestor elemente trebuie să ne aplecăm și uh, sunt de acord cu noul calendar pe care l-ați propus. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much, everybody. Anyone, any other... Vă mulțumesc tuturor. Dacă mai sunt întrebări sau observații, nu aș avea și eu câteva de făcut. În primul rând, Andres, nu s-a spus nimic despre calendar. Să, și poate că ar fi bine să-l discutăm pe acesta la început de toate. După întâlnirea de săptămâna trecută, care se baza pe ultimul nostru schimb de opinii, raportorul a cerut o prelungire a termenilor. E clar Ah, din ce a spus toată lumea, că avem nevoie de timp. Ni s-a și sugerat să luăm pe, la mare cu noi acest document, să-l studiem acolo. Însă, dacă ne gândim la acest lucru și vedem că avem un raport de 110 pagini, dăm seama că încă e multă muncă de făcut. Există o serie de propuneri în legătură cu care aș dori să vă informez, propuneri asupra care au căzut de acord raportorii din umbră. Când ne vom reîntâlni aici, după vacanța din august, ne vom întâlni pe 2 septembrie cu raportorii din umbră, o continuare practic a întâlnirii raportorilor din umbră care am avut-o la Strasburg, după ce votăm uh, raportul privind bugetul, vom discuta și aceste lucruri. Dacă și alți membri doresc să participe, sunt bineveniți, nu doar raportori din umbră. Apoi vom stabili un termen de depunere amendamentelor pentru 18 octombrie, ora 6 considerarea amendamentelor pe 18 și pe 30 noiembrie, inclusiv posibile compromisuri și vot în comisie pe 9 decembrie. De la ministrul belgian ați aflat că ei doresc să progreseze în ritm rapid și vor continua să lucreze îndeaproape cu raportorii și cu raportorii din umbră. Vom încerca să vedem dacă putem să ajungem la un cadru, la un acord politic în acest sens, cred că trebuie să facem ceva progrese în acest dosar. E un dosar important, este un dosar însă care a stârnit și o serie de controverse și a dus la anumite dezacorduri, chiar și din partea Comisiei. Sunt sigur că reprezentantul Comisiei se va referi la acestea într-o perspectivă politică mai largă, și aici vorbesc parțial ca raportor din umbră, parțial ca președinte al Comisiei, dar trebuie să nu scăpăm din vedere următorul fapt, și anume efectele și beneficiile acestei propuneri, după cum au spus deja mulți colegi, trebuie să propunere va duce la avantaje clare pentru consumatori. Dar că e vorba de a evalua impactul, evaluarea impactului din justificarea originală se referea la îmbunătățirea mediului de schimburi transfrontaliere. Acest echilibru încă trebuie realizat dacă nu aducem suficientă plus valoare, atunci costurile de a introduce și complexitatea potențială Complicațiile potențiale, de asemenea absența unui cadru extrem de clar în care consumatorii să își exercite pe deplin drepturile, atunci nu ajungem la ceea ce am dorit să facem. S-a vorbit despre domeniile pe care mediul de afaceri le consideră ca fiind un dezavantaj. e vorba de domenii unde am putea interveni fără a aduce dezavantaje consumatorilor. Dacă vorbim de armonizare țintită, atunci trebuie să ne concentrăm asupra acelor domenii în care putem realiza un echilibru între cele două părți, pentru că la urmă despre asta este vorba. Și am rugat Comisia să ne ajute în acest punct de vedere, să vedem ce analize s-a făcut în ultimul mandat parlamentar, ei au evaluat impactul atunci, au discutat domeniile care urmau să stimuleze aceste schimburi transfrontaliere, mai ales schimburile online despre care s-a vorbit aici. De asemenea, aș dori să vă reamintesc că evaluarea sul de impact se referea și la problemele create de convențiile de la Bruxelles. În temeiul acestora, consumatorii au dreptul de a-și exercita drepturile și de a recurge la tribunalele din statele membre în care trăiesc, însă acest aspect este la rândul său problematic, mai ales când e vorba de alte firme din alte țări. Îmi cer scuze, am vorbit de convențiile de la Bruxelles, am confundat cu cele de la Roma, sunt inginer, nu avocat și o să mă iertați, însă știu că dumneavoastră ați înțeles despre ce vorbeam. Cred oricum că, practic, ceea ce sugerez este un cadru de reflexie uh, care să ne permită să analizăm și să ajungem la o serie de decizie clare care să ne permită să avansăm și să vedem cum vom trata acest dosar. Trebuie să ne gândim și la noua structură propusă de raportor. În încheiere, aș spune că v-aș ruga să vă concentrați asupra capitolului 6. E clar că orice opinie am avea, această directivă privind drepturile consumatorilor rămâne doar o parte dintr-o strategie de ansamblu menită a îmbunătăți drepturile consumatorilor în toate domeniile de schimburi comerciale. Și sper că asta va duce și la dezvoltarea și la finalizarea pieței unice, dacă nu. Trebuie să evităm fragmentarea pe viitor sau fragmentare suplimentară, însă de asemenea trebuie să ne asigurăm uh, că rămânem pe direcția pe care ne-am impus-o domnul Dali, domnul comisar pentru cu privire la afacerile consumatorilor, dorește să aibă o strategie clară în care să se poate integra această directivă și va trebui să ne consultăm și cu domnia sa înainte de a formula concluziile finale și de a trece la vot. Nu putem separa cele două probleme. Deci asta ar fi perspectiva mea în calitate de președinte al comisiei, dar doream să vă anunț și calendarul. Uh, calendar care cred că este agreat de cei implicați. Am să-i dau acum uh, cuvântul reprezentantului domnului comisar Reding și domnia sa se va referi la comentariile făcute până acum, după care vom da microfonul raportorului însuși. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu este foarte ușor, însă oricum, ca și data trecută, trebuie să-i mulțumim foarte mult raportorului pentru munca depusă. Cred că lucrurile devin tot mai clare și cred că și discuțiile de aici tind să ne indice că majoritatea oamenilor au ajuns să înțeleagă coordonatele principale ale dezbaterii. Și aceasta este un avantaj considerabil. Opinia noastră, noastră la comisie este că acest proiect de raport oferă o bază bună de compromis și că a integrat deja o serie dintre observațiile formulate anterior de către comisie. De asemenea, însă, există foarte, foarte multe detalii de ordin tehnic care au rămas acolo și care o să apară iarăși și iarăși și vor trebui să fie rezolvate, însă probabil nu acum, ci altă dată. Pentru că, în principiu, important acum este să, să cădem de acord asupra abordării generale. Comisia poate sprijini sugestii raportorului cu privire la modul în care dorește să armonizeze definițiile din text, și de asemenea comasarea capitolelor 2 și 3 într-un singur capitol cu privire la cerințele de informare și dreptul de renunțare la contract, contracte la distanță. De asemenea, când e vorba de menținerea status quo-ului și a regimului uh, de reglementare a informațiilor la nivelul statelor membre, de asemenea, când e vorba și despre aspectele de la capitolul 5, e vorba de a se permite anumită flexibilitate statelor membre când e vorba despre termene de contract, termeni de contract care ar putea fi considerați ca fiind neloiali. De asemenea, și la capitolul 4, armonizarea țintită este în perfectă conformitate cu opinia noastră. Deci, suntem de acord, sunt, considerăm că aceste lucruri sunt acceptabile, dar vor trebui să fie negociate cu diferiții protagoniști implicați în acest proces de codecizie, această procedură de codecizie. Întrebările puse nu sunt întrebări ușoare. Prima se referă la articolul 4 Comisia a propus armonizare completă. În acest sens, articolul 4 a fost o consecință logică. Domnul Schwab a propus o armonizare țintită. Și în acest sens, articolul 4 propus de domnia sa este perfect logic. Pentru că nu totul este armonizare completă în propunerea domniei sale. Întrebarea care se pune este următoarea. Dacă mergem mai departe, ajungem la o serie de aspecte problematice, să le spunem așa. De ce? Există o diferență între armonizarea completă și armonizarea minimă. Armonizarea minimă presupune doar formularea unor standarde, în principal formularea unor standarde, ceea ce înseamnă că, în mod normal, ajungi la un nivel care se apropie de nivelul cel mai puțin dezvoltat stat membru. Dacă se trece peste acel nivel, atunci statele respective se încep să se plângă. Asta se întâmplă în Consiliu. Armonizarea completă presupune altceva acolo se adoptă nivelul cel mai avansat sau celor mai avansate state membre. Acesta este factorul determinant, pentru că acestea nu doresc să renunțe la lucrurile pe care deja le-au realizat. Însă nu se pot amesteca cele două. Sunt lucruri diferite. Cu alte cuvinte, dacă avem armonizare completă, Putem merge mai departe, se pot impune standarde mai înalte. De ce? Pentru că recurgem la piața internă. Piața internă oferă posibilitatea furnizorilor să folosească această piață în întregime. Însă, în prezent, aceasta e o problemă. Știm că multe țări sunt sistematic excluse de la oferte, chiar dacă din punct de vedere tehnic ar fi perfect posibil ca aceste lucruri să le fie oferite și lor prin internet și așa mai departe, însă există diferențe de legislație în primul și în primul rând. Prin urmare, dacă avem armonizare minimă, atunci furnizorii și prestatorii nu mai sunt interesați, nu este o situație în care câștigă toată lumea, asta e problema. Cu armonizare minimă, da, standarde mai joase, și nu avem beneficiile depline pentru piață. Doamna Bild a întrebat în, ace- în uh, legătură cu acest lucru. Nu ne putem uita la ne putem uita la vechea, vechiul studiu de impact care ne arată ce se câștigă și ce se poate pierde în momentul în care se omit anumite lucruri, însă nu putem face un studiu de impact complet nou. Ne bazăm încă pe cel vechi făcut uh, anterior finalizării directivei. Pentru comisie va fi foarte dificil să modifice sistemul definit la articolul 4 în întregime să spunem așa, pentru că s-ar pierde multe, multe lucruri. Nu am mai contribui foarte mult la dezvoltarea acestei piețe unice. S-au pus întrebări și în legătură cu beneficiile complete ale armonizării complete. S-a oferit la început un exemplu foarte bun uh, exemplul acest, eh, cartei drepturilor pasagerilor companiilor aviatice presupune că ești la Bruxelles și deja știi drepturile. Dacă vii dintr-o altă țară, nu știi ce drepturi ai. Și probabil știi drepturile din țara ta, dar nu știi de ce drepturi beneficiești pe aeroportul din Bruxelles. Acesta ar fi avantajul pentru consumator aceștia își cunosc drepturile la nivel național, dar după ce părăsesc, își părăsesc țara, și-ar ști drepturile știind că acestea sunt mai mult sau mai puțin aceleași peste tot în Uniunea Europeană. Acesta ar fi un mare avantaj. Un alt avantaj s-ar referi la oferta de servicii, la prestarea de servicii și produse și oferta de produse. Dacă legislația este mai armonizată, aceasta ar duce la oferta mai largă în statele membre, lucru benefic pentru consumatori, pentru că aceștia ar putea obține bunuri suplimentare în raport cu cele existente pe piață în prezent. Deci articolul 4 este foarte, foarte important. Desigur, putem examina toate modalitățile pe care le avem la dispoziție, însă a elimina complet armonizarea completă din articol ne-ar duce la situații de nedorit. Situații pe care nu am vrea să le vedem asociate cu această directivă. În ceea ce privește aspectul legislativ juridic, trebuie să vedem textul finalizat pentru a discuta acest aspect juridic. E adevărat că fundamentul juridic se referă la uh, armonizarea legislației. La asta se referă articolul. Dacă nu există armonizare legislativă, atunci baza juridică devine mai problematică. Însă nu este posibil să spunem dacă acesta va fi cazul și în care caz acest lucru se va aplica. În momentul de față aș spune că nu putem răspunde la această problemă. Desigur, știm că baza juridică existentă a fost suficientă pentru această directivă. Însă dacă acesta se modifică în mod fundamental, atunci lucrurile se complică. Vă mulțumesc, sper că cu asta am reușit să răspund la întrebările puse. În ceea ce privește ajutorul pe care îl poate oferi Comisia, desigur putem oferi ajutor în acest sens, însă dacă e vorba de cifre, acestea încă rămân legate de vechiul studiu de impact și va trebui să le folosim pe acestea, să începem de aici, va fi imposibil să... Că avem foarte puțin timp la dispoziție, nu putem să obținem cifre noi, vom avea ceva cifre, dar puține ne vom baza în continuare pe vechiul studiu de impact. Vă mulțumesc! Um, uh, mulțumesc! Imediat vom afla de la Andreas Schwab dacă i-ați răspuns la întrebare. În ceea ce privește studiul de impact, sugestia mea a fost aceea că de a analiza totul din prin prisma măsurilor individuale cerem o analiză mai detaliată a cifrelor deja existente, nu cerem cifre noi, pentru a vedea ce măsuri de armonizare au avut într-adevăr un impact în ceea ce privește creșterea uh, comerțului transfrontalier de bunuri pentru consumatori. Dacă ne-ați putea ajuta dumneavoastră și DigiSanco în acest sens, atunci cu siguranță am aprecia acest lucru, pentru că încă mai avem timp. De asemenea, domnul ministru ne-a spus că președinția belgeană dorește să lucreze cu noi pe acest dosar. Doresc să-i urez bun venit domnului Endelhoff, care reprezintă președinția belgeană. Doresc să-i mulțumesc pentru faptul că a participat până la finele discuției. Andreas, dorești să tragi concluzii, astfel încât să putem pleca cu toții în vacanța de vară încântați de potențiala găsire a unei soluții la această problemă dificilă. Da, domnule președinte, am notat șase puncte. Au fost menționate mai multe, dar mă limitez la șase pentru a nu uh, necesita prea mult timp. În primul rând, este corect, după cum a spus dumneavoastră, domnule președinte, uh, am spus că această propunere este încă destul de necunoscută și greu de înțeles, astfel încât avem nevoie de mai mult timp. Dar doresc să menționez încă un lucru, faptul că toți raportorii din umbră, în unanimitate, au fost de acord cu obiectivul ultim și anume ca sub președinție belgeană, deci până la 15 decembrie, să ajungem la un acord cadru politic. Așadar, Uh, obiectivul nostru ambițios nu este dat uh, uitării, și anume acela de a finaliza totul până la finele anului și doresc acest lucru să fie preluat și în procesul verbal al reuniunii. În al doilea rând, ce privește termeiul juridic. Doamna Turunen, încă nu am tras cu arma, ci doar am indicat faptul că propunerea comisiei și propunerea mea uh, se bazează pe articolul 114 al Tratatului European și că în urmă cu 4-5 ani uh, Curtea Europeană de Justiție în ce directiva tabacului a constatat că o armonizare minimă la nivelul statelor membre nu este suficientă ca bază juridică în momentul în care nu au nu uh, sunt uh, armonizate actele normative diferite nu putem în baza articolului 114 să variem în ceea ce privește reglementările de care avem nevoie. Dacă privim dreptul consumatorilor în baza vechii directive, atunci, sigur, vom vedea că avem nevoie ca bază acest articol 114. Însă serviciul nostru juridic va fi cel care va putea intra în detaliu aici. Acum, armonizarea pe capitole. A fost tot o propunere noastră, doamnă Turunen. Ați spus că trebuie să mergem capitol cu capitol. Haideți însă să fim sinceri și să ne uităm la documentul consolidat. La articolul 4 este vehiculat principiul director, după care apare paragraful 1a, 1b, 1c, etc., capitol cu capitol, cum anume trebuie să fie reglementările ulterioare. Sigur, putem acum să ne certăm pe fiecare literă dintr-un text, însă a spune că astfel putem să ajungem la îmbunătățirea textului și anume să luăm articolul 4, paragraful 1a pentru a trece mai apoi la 2 și articolul 4, 1b pentru a trece la capitolul 5 și apoi la capitolul 6. Din punctul meu de vedere, ă, tehnic vorbind, este doar cosmetică pură și nu ne ajută mai departe. Deci nu prea înțeleg această premisă. Domnul Roșfor s-a exprimat și el pe marginea articolului 4 și sunt de acord cu dânsul în ceea ce vește procesul. Sigur, armonizarea este un proces. Ar trebui ca noi, Organizația de protecție a consumatorilor, statele membre, să avem suficient timp pentru a construi acest proces. Este un lucru de la sine înțeles. Însă, care este întrebarea? Care este obiectivul acestui proces? Obiectivul nu este unul bun sau rău, nu poate fi catalogat astfel, ci trebuie să genereze o modificare a status quo-ului în ceea ce privește drepturile consumatorului. Acest lucru face sens numai în care vedem care este motivul armonizării. Nu trebuie să fie uh, o armonizare rea sau bună, ci trebuie să ne uităm la text și să vedem că în ceea ce privește armonizarea, um, apar diferențe. Nu avem state membre Uh, bune state membre rele, ci avem pur și simplu diferențe. Avem diferențe tradiționale, de exemplu. Pur și simplu acestea persistă uh, și uh, reprezintă oarecare piedică în, în calea unificării pieței. Nu dorim să le demontăm pe toate, dar dorim să mergem puțin mai departe. Așadar, dacă analizăm articolul 25, nu, ce scuze, 26, 5a de pe partea uh, Um, de pe pagina 37 a traducerii engleze, se spune statele membre pot adopta legi naționale și măsuri, măsuri care trebuie să fie esențiale pentru a proteja pe consumator, trebuie să fie proporționate și eficiente. În acest text, eu nu înțeleg cum anume reglementarea la nivel național este uh, demontată de directiva noastră. Articolul a, a menționat și sintagma absolutely necessary, dar eu cred că este pur și simplu o greșeală de traducere. Eu cred că este la urmă urmei vorba despre o reglementare decentă În ceea ce privește articolul 56, punctul C2009, Curtea Europeană de Justiție s-a pronunțat în 2009 și a lăsat totul la latitudinea statelor membre. Dar statele membre trebuie să aplice aceste măsuri în punct de vedere proporțional și eficient. Și mi-amintesc foarte clar care a fost verdictul Curții Europene de Justiție, din păcate nu pot să-l citez azi. Eh, eh, Domnul Roșoar a zis că această directivă schimbă multe lucruri. De asemenea, mă refer acum și la tabelul menționat de mine anterior. Uh, este vorba despre un tabel preluat de la comisie și prelucrat de aceasta. Eu nu am făcut decât să îl adaptez. Propunerea mea schimbă mai puține lucruri decât uh, modificările propuse de comisie. De aceea, în ceea ce privește evaluarea de impact, trebuie să soluționăm lucrurile așa cum s-a propus. Eu cred că putem să ajungem un pas mai departe cu această directivă spre unificare. Nu știm când va veni al doilea pas, însă ultimul pas va aduce cu sine, cu siguranță, beneficiile menționate de comisie în documentul inițial. Mai bine spunem, facem ceva mai puțin acum, dar rămânem pe linia directoare propusă de comisie. Dragi colegi, mulțumesc pentru remarcile utile, mulțumesc pentru sprijin, Um, abia aștept să ne revedem după pauza de vară. Sper să luați cu dumneavoastră suficient material de lucru. În ceea ce privește material um, materialul de lucru, aș introduce și um, temeiul juridic 56B din 2009 și directiva privind uh, tabacul, pentru ca noi toți să venim cu forțe proaspete după vacanța de vară și să ajungem la rezultate pozitive sub președinția belgeană. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc pentru conducerea acestei discuții complexe și pentru pre prezentarea acestor lucruri cât se poate declara. Doamna Turnen, doriți să faceți o remarcă la final, foarte pe scurt. Da, aș dori să revin asupra unui lucru, pentru că a spus că nu ați înțeles prea bine ce vreau eu cu articolul 4. Am discutat deja despre acest lucru, cred că nu sunteți corect când spuneți că nu înțelegeți ce vreau să spun. Din punct de vedere tehnic, nu este o problemă unde plasăm acest articol, ci problema este care este baza acestei directive și știți foarte bine la ce mă refer. La reuniunea raportorului din umbră am spus că încercăm să venim cu mai multe modele și a spus că să face acest lucru până la reuniunea următoare. Am dorit să subliniez acest lucru pentru noi toți, pentru că nu a fost foarte corect să prezentați lucrurile astfel. Da, sunt de acord și eu. Aceasta a fost concluzia. După cum am spus deja, dorim să avem ca rezultat un acord privind modificările structurale propuse. Trebuie să ajungem la un consens, pentru că acum avem o perspectivă clară. Sigur, oamenii, nu toți oamenii vă acceptă toate ideile, dar iată că la următoarea reuniune vom încerca să uh, Um, ajungem la un acord în ceea ce vește strategia de aplicat. Și apoi, sigur, detaliile vor fi și ele încadrate cum trebuie. Și comisarul va fi și comisarii vor fi invitați la întâlnire dacă dorește acest lucru și dacă, desigur, vor veni cu date privind valorile de impact. Da, sigur, spune Andreea Faboi voi face acest lucru. Cu articolul 4 este mai dificil pentru că vrem să atingem mai multe obiective cu acesta. Dorim să, stabilim, să dăm o dată un semnal politic că unificarea trebuie să fie obiectivul ultim, dar să nu aibă um, consecințe negative pentru armonizarea minimă am promis să vin cu o propunere în acest sens. Sigur, nu sunt un vrăjitor, sunt concepte diferite și, iată, dacă tot avem această multitudine de concepte, atunci uh, este greu. Sigur, o să vin cu o propunere nouă pentru articol 4.1a, dar foarte sincer acum, mi-e teamă ca la final să nu ni se spună că nu avem o abordare suficient de pozitivă și că trebuie să facem mai mult. Deci, trebuie să suportăm și aceste uh, posibilități. Pot să vin cu un compromis, dar nu pot să vin cu un compromis magic care să-i satisfacă pe toți. Așadar, vă avertizez. Uh, poate că aveți uh, așteptări false de la ceea ce va urma. Am vrut neapărat să menționez acest lucru la final. Okay, well, Um, let's close that item. Thank you very much indeed, Andrew Schwab. Da, să închidem acest punct de pe ordinea de zi, spune președintele. Mulțumesc, uh, Andreas Schwab. Vom continua în septembrie. Mai avem un punct pe ordinea de zi. Vă rog să nu vă grăbiți, pentru că trecem la secțiunea bugetară. Este o acțiune pregătitoare. Votul va fi tot pe data de 2 septembrie. Mă bucur uh, faptul că doamna Rule este aici, doamna raportor, pentru că este propunerea dânsei. Vrem să vedem și ce raportori în umbră sunt aici. Domnul Van de Campus, mulțumesc. Domnul Van de Cap cât se poate de energic. Doamna Șaldemeuze nu este aici. Vreau să știu cine ia cuvântul din partea socialiștilor. Doamna Styler, foarte bine. Domnul Bușoi a sosit. Domnul Filitis, nici el nu este. Nu contează oricum, cred că avem quorum. Doamna Râle, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem să fim foarte succinți. Doresc să uh, vin cu o veste bună pentru toți membrii. În ultima săptămână am primit răspunsul de la Comisie la propunerile noastre privind proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Ce este pozitiv? Odată acțiunea noastră pregătitoare în ceea ce privește monitorizarea în domeniul politicilor de consumatori, știm că um, acest proiect este foarte important, e bine, această acțiune pregătitoare a fost salutată de comisie. Și iată, propunerea noastră găsește susținere. De asemenea, Comisia susține și proiectul pilot în ceea ce privește forumul pieței interne. Însă, există o remarcă în ceea ce privește uh, top 20 uh, chestiuni legate de piața internă. Comisia ne spune că deja acest subiect a fost acoperit și că există rapoarte anuale de la SMA și Solvit, prin urmare nu mai este nevoie să facem acest lucru. Ei bine, eu cred că putem găsi o soluție și vin cu o propunere în acest sens, și anume să integrăm mai bine acest proiect în formul pentru piața unică. Am avut deja o întâlnire pregătitoare pentru proiectul din 9 noiembrie și comisia a și venit ea cu o sugestie că ar avea sens să încadrăm această temă, să încadrăm consumatorii mai mult la evenimentul din 9 noiembrie pentru a răspunde întrebărilor lor critice, astfel încât forumul nostru de pe 9 noiembrie să aibă rezultate pozitive. Cred că putem să ajungem la un acord în acest sens, astfel încât să încadrăm acest subiect aici pentru a trata cele două propuneri simultan. Eu cred că ar aduce o plus, plus valoare forumului de pe 9 noiembrie, în special pentru cetățeni, pentru consumatori și mai ales date fiind și constrângerile financiare, trebuie să fim foarte clari că toate acțiunile pregătite de noi vin în scopul cetățenilor noștri. De la sfârșitul săptămânii, începutul acestei săptămâni, am, mi-a parvenit și prima reacție a Consiliului. Dacă ne uităm la propunerea Consiliului, vom, venea, vom vedea că s-a întâmplat exact ceea, ce, uh, ceea de ce ne temeam. Este problematic faptul că plățile sunt reduse drastic și, sigur, urmările sunt uh, Uh, pentru lucrurile care sunt acum în derulare, pentru proiectele în desfășurare, care au nevoie de finanțări adiționale. Dacă se taie de la plăți, atunci, sigur, aceste proiecte nu vor putea fi implementate în formula lor actuală. Prin urmare, împreună cu Comisia de Bugete, trebuie să milităm pentru păstrarea cifrelor inițiale, astfel încât propunerile Consiliului să fie respinse Sigur, trebuie să venim cu propuneri bune, cu idei bune, să implicăm și pe cetățeni, pentru că, să nu uităm, comisia noastră uh, poartă dezbateri în ceea ce privește criza datoriilor, criza uh, economică, o dezbatere mult mai dificilă decât ceea ce se discuta în anii trecuți. Așadar, acum, propunerile noastre trebuie să fie unele uh, de care să profite direct cetățenii noștri, indiferent de domeniul propunerilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, claritate și mulțumesc uh, pentru eforturile depuse în privința proiectelor uh, pilot și domnul ministru a vorbit despre acest lucru și iată că a meritat să ascultăm și opinia dânsului în timp util. Vom asculta acum intervențiile raportorilor din umbră și apoi vom vorbi uh, despre calendar. Domnul Fandencamp are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc în primul rând domnului Ruile pentru acest raport. Acesta ne-a pervenit destul de uh, des, uh, însă trebuie să spun că opiniile mele se regăsesc în varianta aceasta a raportului, lucru care mă bucură, însă ce nu înțeleg este de ce m-a ales pe mine să mă adresez Consiliului. Și în privința calendarului, am înțeles că s-a stabilit data de 12 august. Presupun că până atunci toată lumea va primi acest uh, raport, dar uh, poate că trebuie să schimbăm calendarul privitor la amendamente. Domnule Van den Camp, din păcate nu avem uh, de ales în privința amendamentelor, pentru că trebuie să respectăm calendarul privitor la bugetul în sine. Tocmai de aceea avem o ședință specială pe 2 septembrie, când vom și vota deci cred că va trebui să rezolvăm problema amendamentelor înainte de a pleca în uh, vacanță. Doriți să răspundeți acum, doamnă Hruile? Poate că pot să fac o propunere. Da, sigur, suntem presați de timp și, sigur, e dificil să citim uh, chestiunile bugetare în vacanță. Poate că pe data de 30 august am putea să avem o întâlnire cu raportorii din umbră și atunci să convenim asupra amendamentelor. Nu cred că vom avea conflicte între grupurile politice și nu cred că vor, a trebui să traducem toate amendamentele în toate limbile, ci putem să păstrăm ca limbă de lucru limba engleză și la această reuniune să ne înțelegem cu toții în engleză și să vedem care este obiectivul amendamentelor noastre. Astfel vom putea să ne, descu- să ne descurcăm fără a scurta mult vacanța. Sunt uh, așadar de acord să facem astfel și, sigur, sunt de acord să discutăm pe subiectul amendamente orale. Sunt deschisă la orice compromis. Sigur, ca timp e puțin dificilă situația. Tocmai aceasta este problema. Trebuie să facem totul de azi pe mâine. La început nu am avut propunerea comisiei, după ce a venit propunerea comisiei totuși, acum vine de-abia, de-abia răspunsul Consiliului. Deci totul este o procedură nouă în baza tratatului de la Lisabona. Iată, acum avem drepturi de pline la codecizie în aceste domenii și, sigur, avem uh, condiții noi, ne, suntem puși în fața unor condiții noi și suntem testați. În ceea ce privește cifrele și răspunsul nostru la Consiliu, vom vota asupra acestor chestiuni pe 2 septembrie și atunci vom uh, discuta și chestiuni bugetare în fața Consiliului. Dar, sigur, acest lucru putem să-l facem doar după ce Consiliul ne va trimite primele statistici. Mulțumesc. Yes, I mean, I understand. The secretary said those... Înțeleg. Secretariatul ne-a spus că acele cifre au fost puse la dispoziție abia vineri, dar uh, vă mulțumesc uh, pentru propunerea foarte ingenioasă privitoare la uh, rezolvarea problemei amendamentelor. Doamna Stailer, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportoarei sunt de acord cu antevorbitorul meu. Uh, multe din ideile din raport uh, sunt idei pe care noi le-am susținut. La punctul 2, referitor la standardizare și uh, legis- legiferarea acelea sunt foarte important, iar la punctul 3. Mă bucur că ați precizat importanța activităților comerciale, pentru că acest aspect este adesea neglijat. Mai important, privința Solvit, știți că noi susținem foarte mult această organizație Mă bucur că ați subliniat importanța acesteia în uh, redactarea uh, raportului. Uh, este important ca Solvit să primească resursele de care are nevoie pentru a-și desfășura activitatea cum se cuvine. În privința punctului 4, mă bucur că ați subliniat piața internă. La punctul 6, combaterea traficului ilegal și a fraudei sunt lucruri extrem de critice uh, importante pentru activitatea noastră și mă bucur că ați vorbit despre uh, continuarea uh, efectuării studiilor și a finanțării acestora. Deci, în general, având în vedere atribuțiile pe care le-ați avut, cred că, cred că ați atins toate punctele interesante pentru noi. Aștept cu nerăbdare votul din 2 septembrie și vă mulțumesc pentru eforturile depuse. Mulțumesc, domnul Bușu, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. S-au spus multe deja, așa încât uh, voi fi succint. În primul rând, um, salut uh, toate observațiile pe care le-a făcut uh, doamna Rule în avizul pregătit. Sunt cu totul de acord că Trebuie să continuăm cu proiectul nostru, uh, forumul pieței interne, trebuie să îl promovăm în continuare. Mă bucur că am uh, avut un răspuns pozitiv din partea Comisiei, a avut loc o ședință pregătitoare și uh, Comisia ne-a spus că este foarte deschisă și dispusă să lucreze împreună cu noi și cred că n-ar fi rău să Um, punem pe picioare un al doilea proiect uh, pilot în privința celor 20, uh, primelor 20 de poziții uh, în topul aspectelor care nu satisfac care sunt nesatisfăcătoare de pe piață. Eu cred că e important să ajutăm cetățenii și micile întreprinderi să rezolve problemele fără să ajungă la tribunal uh, Aș vrea să încercăm să adăugăm în acest an o nouă linie bugetară care să se refere la acest aspect. Știu că termenul limită este foarte apropiat. Nu știu dacă vom rezolva uh, toate aceste probleme până pe 12 august, uh, dar uh, sperăm totuși să ajungem la un consens. Anul trecut am ajuns la un consens și cred că uh, ar trebui să facem la fel și în acest an. Domnul Harbour, mulțumesc că voi spune și eu câteva lucruri în numele grupului pe care îl reprezint și uh, în calitate de președinte al acestei comisie, comisii. Uh, acest aviz este unul foarte echilibrat, având în vedere suma mică alocată acestei comisii sumă de care suntem uh, răspunzători, uh, cred că modul în care ați alocat-o uh, aduce beneficii reale. Dumneavoastră ați vorbit despre beneficii aduse pieței interne, lucru foarte important atunci când bugetele publice sunt reduse. Deci, adevărat că trebuie să maximizăm oportunitățile de acces la locurile de muncă din piața unică atunci când uh, piețele naționale stagnează. Proiectele precum Solvit sunt de importanță crucială, importanțele le continuăm și, după cum știți, Comisia noastră a susținut întotdeauna această poziție cu tărie. Nu vrem să ne întoarcem uh, în trecut. Uh, deci puteți fi convinsă că veți beneficia de susținerea noastră în privința acestor proiecte. Eh, vă rog să confirmați procedura de lucru, calendarul și eh, să vă referiți la intervențiile raportorilor din umbră. Foarte pe scurt, către domnul Bușoi. Sigur, m-ar bucura să veniți cu amendament pentru cu privire la Solvit și cu siguranță va găsi sprijin astfel de amendament și vom găsi și un compromis. Nu va fi o problemă. Cred că pe data de 30 vom reuși să ajungem la un acord și cred că vom putea vota fără probleme pe 2 septembrie. Sigur, trebuie să fim și precauți, dar dacă uh, avem uh, o majoritate aici în comisia noastră, atunci vom putea să parvenim în fața Comisiei de Bugete și cu siguranță vom ajunge la un acord și cu aceștia. Right. So Bun. Raportorii se vor întruni pe 30 pentru a rezolva problema amendamentelor. Am precizat câteva termene limită, vă rog să, le, să depuneți amendamentele până atunci. Vom primi cât de curând și uh, liniile bugetare detaliate privitoare la amendamente. Uh, până la momentul actual nu avem uh, contribuții din partea Comisiei, uh, așadar, doamna Rule, vă mulțumesc încă o dată pentru că v-ați ocupat de acest aspect cu eficiența dumneavoastră binecunoscută și aștept cu nerăbdare votul um, care va avea loc pe 2 um, septembrie. Încheiem astfel lucrările din această seară, mai devreme decât, uh, se, uh, decât uh, ne așteptam. Mâine la 10 jumătate reluăm ședința, vom asculta avizul domnului Bușoi. Mhm. Și mă avea și un opinie, o opinie referitoare la impactul publicității asupra uh, asupra comportamentului consumatorului, proiectul domnului Juvin. Uh, uh, și uh, împreună cu celelalte puncte care mai sunt ordinea de zi, vom încheia lucrările înainte de ordinea de zi. Coordonatorii se reunesc mâine la ora 9 dimineață în aceeași sală și restul membrilor vor veni la 10 jumătate pentru continuarea ședinței. Vă mulțumesc!